rozpoczynania obrad powinna być prowadzona dopiero... Bună ziua! Cred că trebuie să avem un nou, uh, o nouă oră de început care să fie scrisă clar. Că toată lumea era obișnuită să înceapă de la ora 3 și se comportă în continuare la fel. Oamenii întârzie, Imaginez că o să mai fie și alți membri care o să ni se alăture, dar uh, probabil că nu știu că începem la două și jumătate, nu putem să așteptăm chiar așa de mult, după cum știți. Și după cum s-a discutat de- deja, interpreții ne-au cerut um, posibilitatea să citească un anunț, așa că vă rugăm pe dumneavoastră, spune domnul președinte, să luați cuvântul interpreții să vă citiți anunțul. Bună ziua! Interpreții doresc să vă informeze că din cauza Um, condițiilor noi care au fost um, uh, impuse, există un uh, conflict um, de muncă și în ciuda diferitelor concesii din partea noastră, administrația nu a încercat să ne contacteze pentru a rezolva conflictul, așa că suntem uh, întristați să vă informăm că interpretarea se va opri exact la ora 18, nu vor fi depășiri. 18.30. Jak Państwo już macie tu wyświetlone, exchange of views with the Agri Committee. Trebuie să continuăm acum cu primul punct de pe ordinea de zi. În această după-amiază avem prevăzută pe ordinea de zi un schimb de opinii cu Comisia Domnul Vitenis Andrew Caitus este aici. Domnule comisar, nu prea ne-ați băgat în seamă în ultima vreme. N-ați mai fost de mult la noi. Sau poate mă înșală pe mine memoria. Ne bucurăm că sunteți astăzi aici și avem foarte multe teme Sunteți aici să discutăm despre toate subiectele care au legătură cu dăunătorii plantelor, uh, produsele alimentare, siguranța alimentară și așa mai departe. Vom discuta și despre bunăstarea animalelor pe timpul transportului, despre protecția animalelor pe timpul transportului. Și domnul Dorman este raportorul nostru cu privire la acest uh, subiect. Dumnealui este de la ECR. Avem uh, o colaborare și cu Comisia ENVI și ne întrebam dacă nu cumva ar trebui să avem și o comisie de anchetă. Iar uh, apoi ne-am dat seama că competențele țin uh, de Comisia Agri. Vorbim despre diferitele standarde care se aplică în acest domeniu. Și atunci uh, competența ne revine nouă. Evident, uh, suntem cu toții pentru garantarea bunăstării animalelor pe timpul transportului. Cred că trebuie să facem uh, tot posibilul să garantăm uh, această bunăstare. E, e, și poate că transportul nu trebuie să se facă pe distanțe prea mari. Oricum, sunt foarte multe de făcut pentru a îmbunătăți transportul animalelor dacă acesta este cu adevărat necesar. Vorbim și despre siguranța alimentară, mai ales uh, raportat la relațiile cu țările terțe. După cum știți, o delegație a comisiei noastre s-a deplasat în Brazilia și uh, acolo am uh, colaborat cu colegi uh, de la DigiSante. Pe de altă parte, și directorul de acolo este prezent la reuniunea noastră. Domnule comisar, am să vă dau acum cuvântul și după ce vom asculta discursul dumneavoastră, veți primi întrebări din partea coordonatorilor la care va trebui să răspundeți. Iar apoi, uh, membrii comisiei noastre vor avea posibilitatea să facă comentarii și să vă adreseze întrebări. Suntem uh, ușor în întârziere, așa că va trebui să ne mișcăm destul de repede. Aveți cuvântul. Thank you. Thank you very much indeed, dear chair. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați. Dialogurile noastre anuale sunt foarte importante și sunt discuții foarte fructoase. Ele ne permit să măsurăm ce progrese s-au făcut și să reflectăm asupra aspectelor importante care au apărut în, ultimii 12, în ultimele 12 luni. Pe lângă aceasta, aceste dezbatere, dezbateri sunt dovada colaborării noastre pentru a atinge obiectivele noastre de a avea sisteme de securitate alimentară și de bunăstare animală și de bunăstarea plantelor. Vă mulțumesc în primul rând pentru că m-ați invitat aici la comisia dumneavoastră. Aș dori în primul rând să folosesc această ocazie pentru ca să abordez câteva aspecte care sunt de mare importanță pentru această comisie, pentru cetățenii europeni și pentru Comisia Europeană. În primul rând, pentru că ați discutat despre un subiect recent, aș dori să încep prin a vă atrage atenția asupra regulamentului adoptat de curând cu privire la um, indicațiile pe bază voluntară uh, a, a originii alimentelor. Această, mm, acest regulament are ca scop indicarea clară a originii uh, alimentului respectiv pentru ca să nu inducă în eroare consumatorii și să creeze o bază egală de pornire pentru toți membrii uh, și participanții la aceste industrie. În ceea ce privește mm, însă unele state membre ele vor trebui să prezinte Comisiei un raport cu privire la funcționarea sistemelor lor și impactul pe piața internă, iar apoi Comisia va analiza sistemul lor de etichetare pe, și impactul acestuia pe piața internă. Uniunea Europeană are o legislație foarte eficientă în acest domeniu, însă sistemul nostru este încercat de multe ori de diferite uh, epidemii și uh, de alte probleme în domeniul plantelor. De aceea, dacă dorim să menținem sănătatea plantelor și animalelor și securitatea alimentară, răspunsul nostru trebuie să fie coordonat, trebuie să fie strategic și cât se poate de rapid. În cazul xilelei, Măsurile europene au fost foarte stricte și au fost actualizate imediat în linie cu uh, evoluțiile ei și pentru a proteja teritoriul Uniunii. Este nevoie de proceduri uh, mult mai rapide în toate statele membre. În același timp, uh, prezența pestei porcine în Europa a fost o mare amenințare pentru sectorul porcinelor în toate statele membre, nu numai cele care au fost direct afectate de boală. Comisia a adoptat în răspuns măsuri foarte stricte și a folosit uh, instrumentul de regionalizare pentru produsele uh, de, care se bazează pe carne de origine uh, porcină, iar implicarea comunităților locale și dialogul deschis cu actorii implicați rămâne esențial pentru a ne asigura de bună implementare a măsurilor de control. Aceasta este adevărat mai ales în cazul măsurilor mai puțin populare, cum ar fi, de exemplu, prevederile în domeniul furajelor. Mai multe eforturi sunt necesare, incluzând aici uh, și uh, analiza originii acestor uh, boli. O întâlnire în martie la Sofia a fost organizată de către Comisie și președinția bulgară, dar nici Uh, bolile animale și nici uh, uh, alte probleme în domeniul acesta nu respectă granițele. De aceea este nevoie de acțiuni mult mai clare în aceste cazuri, pentru că reacțiile acestea sunt pentru sunt gândite în interesul tuturor. Provocările câteodată înseamnă însă și foarte multe oportunități de îmbunătățire, ceea ce este adevărat și pentru frauda în domeniul uh, alimentar. Anul trecut, uh, crizele pe care le-am uh, avut au dus la o analiză a sistemelor de securitate alimentară și uh, lecțiile pe care le-am învățat de atunci ne-au arătat că putem să avem sisteme acum de securitate alimentară mult mai bune. Care sunt schimbările care s-au făcut? Noi vrem să continuăm să implementăm planul de acțiune dezvoltat după conferința interministerială. Comisia și uh, statele membre au uh, trei uh, rețele, asistența administrativă și cooperare, sistemul de alertă rapidă pentru furaje și alimente și frauda alimentară, care au fost introduse în, aceeași, în același instrument IT așa cum a prevăzut conferința interministerială, iar acest instrument va fi gata până la sfârșitul lui 2018, așa cum a fost prevăzut. Legislația este și ea revizuită pentru a susține aceste schimbări și va fi legată de noul control oficial al uh, prevăzut de regulament. Am discutat un text uh, până acum cu statele membre și uh, încercăm să-l punem în aplicare. Niciun sistem însă nu este fără lacune și o să continuăm să îl îmbunătățim dar cred că vom reuși. Înainte să continuăm, însă aș vrea să vorbesc și puțin despre rolul statelor membre în integritatea sistemului de securitate alimentară. De exemplu, folosirea sistemului de alertă rapidă pentru alimente și furaje, sistemele de cooperare și asistență administrativă rămân responsabilitatea principală a statelor membre. Pe de altă parte, Comisia vrea să se asigure că un flux eficient și rapid al informației între sisteme și între statele membre are loc. Statele membre pot să joacă un, un rol important și în domeniul, pre, în domeniul uh, următor, în gestiunea deșeurilor și în felul în care reacționează la riscuri. După cum vedeți, succesul îmbunătățirilor pe care le-am propus depind de eforturile colective al tuturor. Doamnelor și domnilor, standardele de securitate alimentară se aplică și partenerilor noștri internaționali care doresc să exporte alimente în UE. Aș vrea să folosesc această ocazie pentru a vă asigura că și Comisia face toate măsurile necesare pentru a proteja sănătatea cetățenilor europeni, ceea ce neapărat se poate spune despre cazul cărnii din Brazilia. Când frauda în domeniul cărnii din Brazilia a ieșit la suprafață, Comisia a luat măsuri imediate, a cerut Braziliei să aplice măsuri stricte pentru a asigura siguranța produselor care sunt exportate în UE și, în același timp, controlele de la importuri au fost îmbunătățite la frontieră. DigiSante a făcut deja două audituri în Brazilia de anul trecut încoace și uh, este pe cale să finalizeze o auditare cu privire la rezidurile mm, uh, produselor medicinale uh, veterinare în alimentele din Brazilia. Pe 8 mai am interzis 20 de entități braziliene care au fost implicate în această fraudă și ele nu mai pot exporta către Uniunea Europeană. Chiar eu personal am subliniat de multe ori în fața ministrului agriculturii din Brazilia că există o obligație de a asigura siguranța produselor exportate către UE și Comisia este gata să ia măsuri suplimentare dacă va fi necesar. De asemenea, în ceea ce privește acordul global modernizat UE-Mexic, acest acord conține un capitol amplu care se datorea, se, este dedicat uh, aspectelor sanitare și fitosanitare. Comisia va evalua foarte profund capabilitatea statelor uh, mexicane de a asigura că numai carnea care corespunde criteriilor Uniunii Europene este eligibilă pentru export. Aceasta înseamnă să garantăm că animalele care dau carne nu au fost tratate niciodată cu uh, promotori și potențatori hormonali. Aceasta trebuie să se facă înainte de orice altă decizie cu privire la comerțul acestor produse. Dacă tot vorbim de comerț, aș dori să subliniez și că Comisia face tot posibilul pentru ca să asigure un acces mai bun pe piață pentru China pentru alimentele din Uniunea Europeană. Aplicarea principiilor regionalizării uh, sunt prioritatea mea. Eu colaborez cu comisarii Hogan și Malmström pentru a convinge China să adere la standardele internaționale ca parteneri uh, ai Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor. M-am întâlnit cu ministrul agriculturii al Chinei pe 27 mai tocmai pentru a discuta așa ceva. Comisarul Hogan a um, încheiat o vizită în China care, uh, în care a cerut accesul pe piață pentru carnea Uniunii Europene și vicepreședintele Katainen va participa la un uh, dialog la nivel înalt în domeniul economic și al comerțului cu China săptămâna viitoare. De asemenea, și eu planific să vizitez China din nou pentru ca să testăm uh, soliditatea sistemelor noastre și securitatea produselor. Când am intrat în acest mandat, mai erau 12 acțiuni care trebuiau să fie puse în aplicare în domeniul strategiei pentru bunăstarea animalelor și sunt foarte mândru să vă pot spune că toate au fost deja finalizate. Trei dintre acțiunile menționate au fost esențiale pentru a îmbunătăți legislația UE. Recomandarea cu privire la bunăstarea porcilor a fost adaptată în 2016. Orientările cu privire la transportul animalelor a fost publicat în 2017. Un studiu cu privire la cele mai bune practici pentru protecția animală în momentul uh, ducerilor la abator a fost încheiat în 2017. În plus, Comisia a adoptat șase rapoarte, iar uh, raport, unul din aceste rapoarte arată că um, valoarea adăugată a produselor uh, vine de la faptul că standardele înalte de bunăstare a animalelor au fost uh, respectate. Celelalte cinci rapoarte se concentrează pe aspecte tehnice care țin de uh, abatoare. Este foarte important să menționăm că s-a lansat și o platformă pentru bunăstarea animalelor, iar în martie anul acesta Comisia a desemnat primul centru de referință pentru bunăstarea animalelor. Acum, Aș vrea să revin asupra unui subiect care este extrem de important pentru toată lumea. După cum știți, Comisia a adoptat un plan de acțiune pentru sănătate și uh, împotriva rezistenței antimicrobiale uh, anul trecut. Unele din acțiunile prevăzute au uh, prevăzut un plan de acțiune concret și un, pro- un raport de progres a fost de asemenea publicat de către Comisie pe site-ul său. Mă bucur de raportul din proprie inițiativă al Parlamentului European. Combaterea rezistenței antimicrobiene este un efort colectiv, iar Parlamentul joacă un rol crucial în acest sens. Mă bucur că negocierile cu privire la nou regulament al UE cu privire la uh, medicamentele veterinare și furajele medicamentate a putut să fie finalizat anul acesta. De fapt, mai precis, chiar săptămâna aceasta. Ambele regulamente sunt uh, esențiale pentru a aborda uh, riscurile de sănătate animală și sănătate publică, dar și rezistența antimicrobiană. Chiar ieri am avut ocazia să discutăm despre acest subiect aici la Parlament. Doamnelor și domnilor, sistemul de securitate uh, alimentară trebuie să aibă și o legislație robustă. În același timp, după cum spuneam, niciun sistem nu este impecabil și cu siguranță noi nu ne-am culcat pe lauri. De fapt, căutăm să mm, facem mereu ceva în plus pentru a putea să includem aici și lecțiile învățate. În aprilie, Comisia a adoptat uh, propunerea sa cu privire la transparență și sustenabilitatea evaluării riscurilor în uh, lanțul alimentar, exact cu aceste obiective în, uh, în vedere. Propunerea nu este să revizuim complet sistemul de evaluare a riscului în UE, ci mai degrabă să facem o revizuire țintită a legislației generale pentru alimente, General Food Law, și anumite legislații uh, sectoriale. Am prezentat aceste propuneri și statelor membre în contextul Consiliului Agrifish și la Comisia Envi din Parlamentul European în aprilie. Vreau să subliniez că o serie de consultații au uh, fost uh, declanșate și uh, un, un chestionar a fost lansat în timp de 8 săptămâni o consultare publică generală. În primul rând, dar este foarte important să știm că transparența este îmbunătățită dacă cetățenii au acces la informații cheie care sunt evaluate de către EFSA cât se poate de devreme. În al doilea rând, ar îmbunătăți calitatea și uh, încrederea în studiile științifice dacă, uh, care au fost folosite în evaluarea riscului. În al treilea rând, propunerea de îmbunătățirea cooperării cu statele membre în structurile de guvernanță a EFSA și în panelurile științifice este de asemenea un obiectiv fără să se atingă independența EFSA. Aceasta ar îmbunătăți capacitatea științifică a EFSA și, în final, aceasta ar îmbunătăți și eh, riscul de comunicare între Comisie, EFSA, statele membre și actorii implicați. Noi avem eh, ca țintă să facem o propunere care să fie eh, adoptată prin procedură legislativă până în primăvara lui 2019, iar Parlamentul European trebuie să ne susțină în acest sens. Stimate domnule președinte, stimați deputați, mulțumesc pentru timpul acordat și acum eu aș spune că este momentul să purtăm o discuție fructuoasă și un schimb de opinii care este extrem de benefic pentru toate părțile implicate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc domnului comisar pentru prezentare. Potrivit regulilor, începem cu coordonatorii. Fiecare are două minute. Domnul Des, primul coordonator. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar Andricaites, pentru că ne-ați prezentat acest studiu. Din păcate, n-am putut să vin chiar de um, la început, dar știu că dumneavoastră uh, care sunteți comisar pentru acest domeniu de competență, lucrați extrem de bine în domeniu și vreau să vă mulțumesc pentru efort. Eu vă urmăresc activitățile foarte îndeaproape și mă bucur foarte mult să văd că dumneavoastră încercați tot timpul să țineți cont și de interesele agriculturii. Știu acest lucru încă din timpul când dumneavoastră erați în funcția precedentă. Dumneavoastră ați vorbit despre rezistența antimicrobiană M-am uitat la statistica din Germania. Se poate face deja ceva dacă luăm măsurile corecte. Este interesant să vedem că în 2011, în Germania, am avut un consum de antibiotice în animale de 1600 de tone și uh, la câțiva ani după aceea aveam doar 805 tone, deci o reducere cu 900 de tone prin măsurile pe care le-a luat Europa. Aș vrea să vă rog ca și în medicina umană să avem mai multe registrări a um, faptelor. La noi, uh, de exemplu, agricultorii notează imediat ce antibiotic au dat cărui animal. Însă, în cazul medicinii umane, nu este la fel. Eu mi-aș dori ca și la medicina umană să se existe un registru obligatoriu uh, al uh, persoanelor care au luat antibiotic, când au luat, pentru ca să nu se audă aceste uh, reproșuri numai în uh, domeniul veterinar. Eu zic că tocmai noi trebuie să reducem și în același timp în medicina umană se aplică din ce în ce mai multe tratamente cu antibiotic, ceea ce nu este în regulă. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. În octombrie 2010, în Parlamentul European de la Strasbourg, am hotărât că importurile agricole nu pot fi acceptabile decât dacă standardele de protecție a consumatorului, bunăstarea animală, protecția um, lanțului alimentar și standardele sociale sociale sunt respectate. A fost adoptată cu două treimi uh, de majoritate a vot apel cu apel nominal această uh, legislație și la fel trebuie să se întâmple și în domeniul comercial. Nu se poate ca numai țăranii, agricultorii din, uh, de la noi să trebuiască să respecte aceste standarde dar nu cei care importă. Și vreau să vă mai spun încă o dată că am multă încredere în felul în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea în cadrul portofoliului. Mulțumesc, domnule Andrew. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate nu am prezentat, nu am participat la prezentarea dumneavoastră, însă lucrăm destul de mult împreună și cunosc mizele. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc uh, pentru că ați uh, luat uh, aceste măsuri pentru a îmbunătăți legislația în domeniul alimentar. Aceste măsuri uh, sunt uh, foarte interesante. Ieri, în Comisia PEST, am avut o discuție pe aceste subiecte, pe partea de protecție fitosanitară și pesticide. Uh, și atunci am avut o adevărată dezbatere care ne-a ajutat să îmbunătățim legislația. Această revizuire a legislației în domeniul alimentar este esențială pentru că societatea conștientizează tot mai mult aceste aspecte și repoziționează agricultura în centrul dezbaterii. Și acum este important să facem această legătură între agricultură, sănătate umană și uh, toate celelalte domenii conexe. Bineînțeles că toate acestea ne obligă să fim exigenți și riguroși în demersurile noastre. Cred că este ceva irreversibil. Vedem asta zi de zi. Este irreversibil în ceea ce privește sănătatea umană și mediul înconjurător. Așadar, asistăm la niște schimbări profunde și participăm împreună la aceste schimbări profunde. Iar uh, noi, în Uniunea Europeană, trebuie să ținem pasul. Și aș vrea să vă pun câteva întrebări ca să-mi dați mai multe clarificări legate de transparență. Acesta este un subiect uh, important în propunerile dumneavoastră. Și aș vrea să știu uh, în ce măsură propunerile dumneavoastră vor permite îmbunătățirea transparenței studiilor științifice care să ne permită să facem o evaluare adecvată a riscurilor. A doua întrebare se referă la accesul publicului la toate datele disponibile. Ați spus că veți reveni la acest aspect, dar există informații confidențiale și dacă da, care sunt acestea? ce tipuri de controle va putea să întreprindă Comisia pentru a verifica conformitatea laboratoarelor și a studiilor cu normele europene. Și acesta este un element major. Și, bine, nu am să enumăr uh, toate întrebările, dar vreau să vă mai întreb. Cum uh, preconizează Comisia să îmbunătățească guvernanța EFSA? Agenția ar trebui să aibă mijloace suplimentare în materie de guvernanță. Este un subiect important. Și ultimul subiect uh, se referă la comunicare. Cum preconizați că veți îmbunătăți comunicarea cu privire la gestionarea riscurilor la nivel comunitar? Mulțumesc! Poseł McIntyre. Doamna McIntyre. Thank you, Chair, and um, thank you very much, Commissioner, for your... Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare. Providing safe food for... Ați vorbit despre importanța um, siguranței alimentare a produselor alimentare pe care le consumă cetățenii europeni și spuneați că trebuie să ne asigurăm că produsele din carne de import nu conțin hormon de creștere. Ați vorbit și despre strategia europeană pentru sănătatea animalelor și bunăstarea animalelor. Prima mea întrebare este următoarea. Cum aplicați uh, standardele de bunăstare a animalelor în domeniul cărnii importate în Uniunea Europeană? Sigur că vrem uh, ca aceste standarde să fie implementate în UE, dar este important să ne asigurăm uh, că și carnea importată provine de la animale crescute în conformitate cu aceleași standarde. A doua mea întrebare um, vine din uh, intervenția domnului Des, care a vorbit despre rezistența la antibiotice și despre măsurile aferente. Mă întrebam dacă dumneavoastră, domnule comisar, Ați uh, vorbit cu echipa din comisie numită NAGI care se ocupă de chestiuni uh, comportamentale. Ideea este ca oamenii să fie convinși să facă lucrurile potrivite fără să existe legislație în domeniu. Regatul Unit a deschis uh, calea în acest sens și în ceea ce privește prescrierea de antibiotice pentru uz uman în regatul uman, prin acest proces NAGI s-a reușit reducerea numărului de prescripții pentru antibiotice cu un, an, cu un milion într-un an. Și mă întrebam dacă aveți uh, vreo astfel de unitate la comisie și dacă o folosiți într-un fel sau altul. Doamna Müller, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Am avut ocazia și ieri la Comisia pentru Pesticide să discutăm cu dumneavoastră și vă mulțumesc și pentru că ați venit acolo. S-a vorbit acolo despre General Food Law și eu cred că propunerea pe care o faceți aici creează mai multă transparență și în același timp asigură o comunicare mai bună. Toată lumea a recunoscut acest lucru. În ceea ce privește pesta porcină africană, agricultorii noștri au îngrijorări foarte mari. Sper însă ca lucrurile să funcționeze cum ne-am planificat. Nu sunt sigură dacă măsurile de prevenție însă vor fi respectate. Tema bunăstarea animalelor ne preocupă deja de ceva vreme. Săptămâna trecută la intergrupul Bunăstarea Animalelor de la Strasburg, am primit cifre și informații foarte dureroase în ceea ce privește transportul de viței, de exemplu. Eu vă adresasem dacă vă amintiți o întrebare cu privire la transporturile de animale vii către abator n-ar trebui să se mai întâmple în afara Europei pentru că nu putem să garantăm condițiile în care se face acest lucru dincolo de graniță și că ar fi mai bine deci să transportăm uh, carnea și nu animalele. Știu din cazul Noii Zeelande, care are o legislație foarte strictă în domeniul protecției animale, acolo este interzisă punerea în uh, vagoane sau uh, în containere fără o anestezie administrată înainte, așa ar trebui să fie și la noi. În ceea ce privește rezistențele antimicrobiene, mi se pare foarte bun planul dumneavoastră și în ceea ce privește documentarea Însă dacă tot vorbim uh, de animalele care vor fi uh, um, sau care sunt destinate abatorului, trebuie să facem o diferență între animalele pentru abator și animalele de companie. Pentru că nu știu dacă și veterinarii care tratează, de exemplu, pisici și câini trebuie să documenteze când aplică antibioticele. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Um... Mulțumesc! domnul Flanagan. V-am uh, auzit vorbind uh, în uh, repetate ocazii și de fiecare dată ați încercat să ne dați asigurări cu privire la produsele care vin din Brazilia și produsele suplimentare care vor veni din Brazilia. Dar nu cred că ați convins pe nimeni. Cred că spuneți mereu același lucru. Auzim despre 100% verificări uh, fizice, 20% uh, verificări în ceea ce privește utilizarea antibioticilor, dar avem aici un raport pe care presupun că l-ați citit și îl cunoașteți. După vizita în Brazilia, uh, a reieșit clar că Brazilia nu are aceleași standarde ca producătorii europeni. Spre deosebire de Europa, un abator uh, trebuie să țină evidențe cu privire la fiecare animal apatorizat, însă nu așa s-a întâmplat acolo, pentru că în Brazilia există evidențe uh, legate de mai multe loturi și atunci nu, e, nu se poate asigura trasabilitatea cărnii la ferma sau exploatația inițială de unde provine fine. Și atunci, care este rostul uh, să avem uh, trasabilitate încă de la început în Uniunea Europeană? în sensul că fiecare fermier uh, trebuie să spună ce culoare avea lenjeria sa în ziua în care a cumpărat uh, animalul. Deci se cer toate detaliile din lume. Pe de altă parte, există situații în care alții nu trebuie să respecte standardele. Probabil că ați mai auzit asta și înainte și că vă plictisesc. Dar e adevărat. Care este rostul să mai avem standarde dacă oricum importăm ceva dintr-un loc care nici măcar nu se apropie de aceste standarde? Și în ceea ce privește uh, bunăstarea animalelor, veți uh, urmări animalele prin Brazilia sau în alte țări să vedeți cum sunt tratate? Ce faceți? Le puneți uh, chipuri? Le puneți camere în spate? De unde o să știm că au aceleași standarde ca aici? Răspunsul este că nu aveți cum. Și șansele sunt că nu o să faceți uh, nimic. Și noi o să vorbim la nesfârșit, domnul uh, Hausling. Ja, ich fange auch mal gleich mit Brasilien. Mulțumesc și eu vreau să încep cu Brazilia pentru că am fost la fața locului, comisia noastră și pot să vă spun că suntem foarte departe de principiul prin care ar trebui să aibă aceleași principii ca noi, același uh, criterii. În continuare însă comisia ignoră acest fapt și negociază mai departe cu Brazilia se face de toată lumea ca și cum nimic n-ar fi și se continuă negocierile Mercosur. Poate ați putea să-mi explicați de ce este așa. Și la Mexic, la fel, vorbim de standarde care nici nu se compare cu standardele din Europa, sunt departe. În Brazilia și țări ca Brazilia am avut o discuție foarte lungă despre glifozat. Foarte frumos, dar de fapt Cantitățile de glifozat sunt mult mai ridicate acolo și foarte mult soia modificat genetic intră pe piața noastră. Eu zic că ar trebui să folosim același standarde când vorbim despre comerț. Un alt lucru care m-a mirat foarte mult ca să revin la asupra pesticidelor este că au fost interzise în primăvară 300 de neonicotinoide, ceea ce s-a bucurat, a bucurat opinia publică. Acum, însă, foarte multe state membre spun că au nevoie de regulamente de urgență ca măcar neonicotinoidele, de exemplu în România și în Belgia, să poată să fie reintroduse. Cum se pot uh, îmbina aceste două lucruri. Ori interzicem, ori facem uh, clauze de excepție. Comisia trebuie să fie consecventă. Dacă interzice așa ceva, pentru că e periculos, de exemplu, pentru albine, trebuie să dispară pur și simplu de pe toată piața europeană. Alt punct interesant suntem de acord că inițiativa transparență a Comisiei este un pas înainte foarte important, dar acum va depinde foarte mult de detalii. Până unde merge transparența, unde pot uh, firmele să spună că e vorba de secret al întreprinderii, că sunt documente confidențiale. Acum rămâne de văzut cum se pune în aplicare unii vor trebui singuri să-și verifice documentele, EFSA va trebui să verifice dacă documentele sunt cu adevărat confidențiale și pentru aceasta EFSA are nevoie de mai mulți bani și de mai mulți experți, pentru că statele membre nu au destui experți naționali independenți. Un alt punct. Regulamentul cu privire la medicamente a fost adoptat, s-a bucurat de mult succes. Însă eu zic, domnule Des, că n-ar trebui să vorbim numai despre tonele care se aplică, ci și de felul în care sunt aplicate, pentru că eu zic o analiză mai detaliată se impune. Și în ceea ce privește folosirea antibioticelor la uh, oameni, e foarte important să fie o reglementare, sunt de acord cu dumneavoastră, dar e important să analizăm în detaliu lucrurile. Vă rog. Um, commissioner... Domnul Agniu, domnule comisar, uh, aceste subiecte sunt importante și ați vorbit despre rezistența la antibiotice. Colegii mei au menționat acest lucru. Cred că aceasta este cea mai mare problemă cu care ne confruntăm acum în agricultură. Trebuie să încercăm să punem capăt utilizării acestor medicamente astfel încât populația umană să nu uh, dobândească această rezistență la antibiotice. Ce putem să facem în acest sens? Ei bine, o infrastructură de biosecuritate ar fi importantă. Uh, Veterinarii vorbesc mereu despre biosecuritate, biosecuritate, care contribuie la uh, reducerea bolilor. Această infrastructură trebuie instituită, dar este costisitoare și îndemn Comisia să gândească creativ. Sunt uh, păsări sălbatice care sunt tolerante la unele probleme. Noi avem aceste abilități de inginerie genetică pentru a uh, pune aceste gene în uh, păsările um, de casă, domestice. Și uh, sigur că vorbim și despre modificarea genetică, dar uh, eu nu le dau păsărilor mele medicamente uh, excesive. Apoi, există un alt uh, subiect legat de păsări, care este gripa aviară. Poate că nu are legătură cu domeniul de competență, dar Există încrucișări uh, cu tulpini de virus la uh, oameni. Există păsări uh, sălbatice care se îmbolnăvesc de gripa aviară și apoi se vindecă și ar trebui să ne uităm și noi, să facem niște analize genetice, să vedem ce putem face. Uh, cei uh, care se ocupă de bunăstarea animalelor uh, se uită la păsările din sălbăticie. Acestea ar putea să fie folosite și de exemplu, ar trebui împiedicat uh, contactul între păsările crescute afară cu cele sălbatice. 40% uh, din bugetul PAC va merge pe schimbări climatice. Este o risipă totală de bani și banii ar trebui să meargă la ce v-am spus eu. Vă mulțumesc. Potrivit uh, înțelegerii noastre. Îi dăm acum cuvântul domnului comisar, care va răspunde, după care vom da cuvântul membrilor comisiei pentru întrebări. Thank you, thank you very much. Thank you for very... Mulțumesc foarte mult. Ați pus uh, o întrebare legată de PAC și de acel procent de 40%. Răspunsul este foarte simplu. Depinde de Parlamentul European și de Consiliu să decidă proporțiile. Deci depinde de dumneavoastră. Bun venit în lumea reală. Dar nu este ușor. Uh, este doar o simplificare și asta creează multe probleme, dragi colegi. Haideți uh, să fim consecvenți și să spunem lucrurile clar. Și voi începe cu prima întrebare adresată de domnul Des. Ați uh, dat exemple foarte bune ați uh, vorbit despre cazul Germaniei care a redus utilizarea antibioticelor. Sunt multe state membre care fac același lucru și acesta este un exemplu bun că măsurile noastre și planul nostru de acțiune anterior a dat roade. A fost un instrument puternic pentru a reduce utilizarea antibioticelor. Acum avem uh, foarte multe instrumente noi la îndemână, că tot vorbeam despre posibilitatea de a implementa noul regulament privind medicamentele de uz veterinar și uh, furajele medicamentate care au fost uh, finalizate în ultimele zile. Ați uh, vorbit pe bună dreptate și despre sănătatea umană. Știți că um, când am adoptat planul de acțiune privind rezistența la antibiotice, am adoptat și niște orientări privind utilizarea corespunzătoare a antibioticelor de uz uman. Anul trecut s-au adoptat aceste orientări și acestea permit uh, realizarea unui uh, test de diagnosticare rapid, pentru că practicienii sau medicii generaliști trebuie să aibă echipamente de diagnostic rapid să decidă dacă este vorba despre un virus uh, sau o bacterie și noi am pus la dispoziție foarte mulți bani pentru astfel de echipamente. A existat chiar și un premiu uh, pentru uh, un inventator care a venit cu noi instrumente de diagnostic rapid. Și acestea îi vor ajuta pe medicii generaliști să pună un diagnostic mai rapid și mai eficient. Apoi, vaccinarea este un alt aspect important. Există o recomandare a Consiliului pentru un nou cadru de îmbunătățire a capacității de vaccinare mai ales pentru gripa sezonieră. Acesta este un exemplu foarte bun. Dacă avem vaccinuri, acestea ne pot ajuta să reducem numărul de persoane care se îmbolnăvesc. Și apoi, dacă sunt persoane care se îmbolnăvesc de gripă și au o inflamație, folosesc antibiotice. Deci trebuie să Uh, folosim uh, în mod eficient instrumentele de vaccinare. Ați propus să existe niște indicatori stricți, uh, controle intraspitalicești cu privire la utilizarea antibioticelor sau administrarea de antibiotice doar pe bază de prescripție medicală. Într-adevăr, în domeniul sănătății umane ne confruntăm cu o utilizare excesivă a antibioticelor și sunt multe de făcut în această direcție. Și ați mai spus că le cerem acum statelor membre să-și finalizeze planurile de acțiune la nivel național și să ne să ni le prezinte nouă, astfel încât să asigurăm coerența între planul european și planurile naționale de acțiune. Scopul este acela de a dezvolta acțiuni mai coerente în domeniu. Eric Andrieu a vorbit despre despre legea generală privind produsele alimentare, despre transparență și despre posibilitatea de a asigura accesul publicului la studiile științifice. S-a vorbit despre guvernanța EFSA și despre posibilitatea de a consolida capacitatea științifică și despre controlul laboratoarelor. Ați vorbit uh, despre agricultură, nutriție, sănătatea umană și despre faptul că trebuie să avem o abordare mai cuprinzătoare. Într-adevăr, în PAC atragem atenția asupra uh, produselor alimentare sănătoase și trebuie să încurajăm statele membre să adopte niște politici uh, de nutriție sănătoasă pentru copii și pentru populație în general. Trebuie să existe niște politici și planuri cuprinzătoare de nutriție și uh, trebuie să îi încurajăm și pe operatori să atragă atenția asupra acestor eforturi nutriționale. Uh, asigurarea unor alimente sănătoase și nutritive la prețuri uh, accesibile este o provocare în momentul de față și statele membre trebuie să vadă cum pot să se ducă în această direcție. Vorbind despre transparență, Comisia a propus um, să se facă publice datele EFSA în ceea ce privește aceste studii. Și asta într-un uh, stadiu incipient al procesului. Informațiile confidențiale, bineînțeles uh, că vor fi protejate în uh, situații justificate. Framework. Acum avem un cadru legal care acoperă proprietatea intelectuală și mai sunt și câteva cerințe în legislația sectorială, dar uh, acum EFSA are o listă de criterii pozitive mai clare în ceea ce privește confidențialitatea și EFSA are dreptul de a evalua toate documentele și de a, de, de a verifica situația. Și dacă ceva nu corespunde cu criteriile, atunci EFSA publică imediat. Studiile trebuie să fie făcute publice, să fie ușor de accesat în format electronic. Vă spuneam că exclusivitatea datelor și protecția datelor cu caracter personal și drepturile de proprietate intelectuală trebuie să fie descrise mai clar, mai ales în legislația sectorială, modificările care sunt propuse în legislația aceasta pentru a avea o abordare mai consecventă și, bineînțeles, să acopere întreg lanțul um, agroalimentar. Să se, vorbește, să se vorbească despre toți uh, solicitanții, nu știu, cei care produc aditive alimentare sau cei care produc pesticide, toată lumea să respecte aceste norme. Iar în ceea ce privește accesul la date, vor fi date brute cu o examinare publică de plină. Dar asta pe baza datelor brute introduse. Nu sunt îndoiel că direcția aceasta este. Cât despre guvernanță, La Consiliul de Management s-a discutat, au fost reprezentanți de la ONG-uri, de la industrie, de la Parlamentul European și, bineînțeles, acești reprezentanți trebuie să aibă experiență în domeniul evaluării, nu manager de risc. Se vor baza pe criterii, bineînțeles, vor fi aceleași cerințe legate de conflictele de interese și mai departe. O să propunem toate măsurile legate de evitarea unor conflicte public-private și, de asemenea, vrem să se includă în noul CFM sprijin financiar suplimentar, 62,5 milioane de euro anual alocați către EFSA. Sigur, colegiuitorii hotărăsc dacă chiar așa se va face. Deci Consiliul și Parlamentul, până la urmă, sunt cele care trebuie să hotărască. Dar este o îmbunătățire importantă a capacității financiare a EFSA și a posibilităților sale de a recruta personal suplimentar și de a solicita, de exemplu, să recruteze oameni de știință, nu doar din acel panel care va fi compus de către statele membre, dar și din afară. Apoi, întrebarea doamnei McIntyre. Dacă putem să aplicăm standardele privind bunăstarea animalelor în statele terțe. În primul rând vreau să fiu clar. Datorită activităților Uniunii Europene la nivelul organizațiilor um, internaționale pentru protecția plantelor și animalelor, avem acum standarde globale. Nu sunt așa de ridicate cum sunt cele de la din Europeană, dar uh, Știți că este vorba de organizații mari cu multe state și trebuie să parcurgă mai multe etape de dezvoltare. Nu este ușor să îndeplinești astfel de condiții, dar am reușit. În plus avem acorduri bilaterale. Furnizăm acum asistență statelor din uh, Orientul Mijlociu, îi instruim pe mm, funcționarii de acolo cum să mm, aplice standardele respective și avem programe dedicate acestor state, de exemplu, transportul animalelor vii uh, vizează această regiune, Orientul Mijlociu, și vrem ca ei să-și îmbunătățească capacitățile de a trata mm, standardele de bunăstare a animalelor. Bineînțeles, avem și acorduri bilaterale comerciale și în acestea se pot include capitole privind bunăstarea animalelor. Domnul Heusling vorbea despre Mercosur. E un exemplu bun. Și în dezbaterile cu aceștia au acceptat partenerii noștri să includă um, chestiuni legate de rezistența la antimicrobieni și bunăstarea animalelor. Și până la urmă, comerțul nu este unilateral. E un drum cu două sensuri. nu sunt de acord uh, să um, interzicem orice import din uh, restul lumii și să permitem doar exporturi ale Uniunii Europene. Este o supra-simplificare. Dar trebuie într-adevăr să se ofere o formare mai bună pentru alimente mai sigure. Dar acest lucru se întâmplă anual. Ne trimitem experții să lucreze împreună cu reprezentanții acestor state care să dezvolte standarde de bunăstare animalelor. Și vă rog să distribuiți mesajul nostru către societate, către agricultorii noștri, să înțeleagă că facem multe în relațiile noastre bilaterale cu statele terțe. Nu e vorba doar um, Uh, da, e foarte ușor să mă arătați cu dreptul să spuneți că eu sunt uh, personajul negativ, dar eu nu sunt singur în uh, acest domeniu. Toată lumea trebuie să-și asume răspunderea și să facem și pe alții să înțeleagă cât de complexe sunt chestiunile legate de bunăstarea animalelor. Și cineva a mai menționat rezistența la antimicrobieni. Ehm, și situația din Regatul Unit, într-adevăr, s-au făcut multe acolo, sunt alte state unde situația e similară, un lucru de salutat. Există acum și o rețea pentru sănătate care este alcătuită din reprezentanți din toate statele membre care discută multe chestiuni legate de modul în care se pot uh, distribui bune practici între noi toți. Și e foarte important de spus că e o activitate încununată de succes. Apoi am avut o întrebare cu privire la pesta porcină animală și bunăstarea animalelor în um, contextul transportului animalelor vii. Referitor la pesta porcină africană, desigur știți că există o prezență persistentă a uh, acestei boli în european, ceea ce reprezintă o problemă gravă. În acest moment, în Lituania, Estonia, Letonia, uh, Polonia, Republica Cehă și România, unde um, au fost identificate um, cazuri de peste porcină, uh, fie la ambele categorii, și la mistreți și la porci sau doar la una dintre categorii, la mistreți în Cehia, de exemplu. Știți că principala provocare o reprezintă factorul uman. Nu e vorba doar de mistreți, mistreți sălbatici. Dacă gestiunea nu se face bine, acest lucru este legat strâns de factorul uman, fără de care nu se pot obține rezultate. Am avut la fiecare șase luni reuniuni ministeriale, am trimis echipe la fața locului, în statele membre, mereu ne renoim um, strategia um, privind bunăstarea animalelor și mereu ne punem întrebări cum putem să reducem uh, populația de mistreți în Europa, ce metode să fie folosite, nu doar vânătoarea, ci și poate altele mai noi. Și acum um, de la EFSA Um, încercăm să um, primim noi informații, noi avize. Și bineînțeles, trebuie să fie aplicate și măsuri de securitate și astfel de măsuri uh, foarte stricte au fost implementate. Vă putem să vi le prezentăm în amănunt. Uh, au fost o serie de activități pentru a trata răspândirea acestei boli periculoase și, bineînțeles, lucrăm mult și cu vecinii noștri, Ucraina, Moldova, Belarus și Rusia pentru că acolo situația este încă și mai rea. Și trebuie să înțelegem că fără o posibilitate de armonizare a strategiilor noastre comune, va fi greu să oprim răspândirea acestei boli. Așa că suntem implicați activi. Vara aceasta voi merge în Belarus, voi discuta cu oficialii din această țară acest subiect. Apoi, referitor la transportul animalelor vii. Știu partea de uh, sacrificare. Nu se poate opri exportul de animale vii către state terțe. Îmi pare rău, dar nu se poate. nu avem niciun instrument uh, juridic și niciun motiv economic. Mai bine este să introducem standarde pe care să le respectăm și să le cerem operatorilor să le respecte. Și să avem verificări ferme, stricte la partea de transport. Este într-adevăr greu pentru că vara multe animale sunt exportate și noi uh, rugăm toate statele membre să coopereze, să vadă cum pot planifica împreună cu operatorii activitățile de export. Să nu creeze probleme în zone cu infrastructură foarte limitată, cum ar fi uh, punctul Capitan Andrev în Bulgaria. Este într-adevăr Uh, o problemă foarte gravă în regiune și e foarte greu să faci statele membre să înțeleagă, să-și asume răspunderea în acest sens. Dar, sigur, morțirea anesteziera înainte de sacrificare, aici trebuie să așteptăm o hotărâre a CEJ să vedem cum uh, putem să cerem statelor membre să pună în aplicare această hotărâre cu privire la sacrificarea animalelor. Mai ales uh, când e vorba de motivații religioase. Însă stați liniștiți, mereu dezbatem cu statele membre aceste chestiuni legate de transportul animalelor. Eu trimit multe scrisori ministrilor în care uh, le cer să îmbunătățească controlele și, bineînțeles, um, um, există și rapoarte, avize, studii în acest sens. Știu că este un subiect foarte sensibil și avem dezbatere, avem o platformă pentru bunăstarea animalelor în care se discută acest subiect. Domnul Flanagan apoi ne-a întrebat cu precădere despre problema cu Brazilia, însă vreau să se știe clar că sistemul de import al Uniunii Europene oferă o protecție ridicată împotriva introducerii a acestor produse. Decizia hotărâtă uh, recentă uh, de uh, ștergere a 20 de exploatații din Brazilia reprezintă un semn clar uh, din partea Comisiei Europene care vrea să acționeze pentru protejarea consumatorilor europeni. De asemenea, avem testări foarte intense, blocăm de asemenea adăugarea unor facilități noi sau regiuni noi la exportul pentru Uniunea Europeană și, uh, așa cum am menționat, am făcut și două audituri recent în Brazilia. Unul dintre acestea a reprezentat uh, o bază pentru um, ca Comisia să ia orice măsură legitimă pentru a proteja um, sănătatea consumatorilor din Europeană, din Europeană. Dar uh, vrem să uh, avem o justificare clară înainte de a lua astfel de măsuri împotriva Braziliei. Bineînțeles că suntem în contacte permanente pentru îmbunătățirea capacității Braziliei de a avea um, un sistem de controle mai transparent și mai eficient. Apoi, s-a mai, menționat, s-a mai menționat pesticidele, glifozatul, că Brazilia folosește mai mult glifosat decât Uniunea Europeană. Da, dar atunci când vorbim despre evaluare, despre substanțe active, despre posibilitatea de uh, stabilirea unor genetici uh, personale, asta e altceva, dar când e vorba de politicele privind pesticidele, statele membre până la urmă sunt cele care trebuie să introducă uh, măsuri astfel încât să nu se facă abuz de pesticide. Despre asta este vorba, nu despre posibilitatea de a ne bloca discuțiile cu statele din Mercosur uh, în legătură cu acordurile care se bazează pe reguli până la urmă. Știți însă că mereu este foarte greu să introducem aceste măsuri în Uniunea Europeană ne confruntăm cu multe probleme legate de pesticide. Acum propunem interzicerea a patru pesticide toxice pentru oameni. Însă statele membre au hotărât să nu voteze și știți că deocamdată nu există um, acord în, acest moment. Dica, de exemplu, sau um, alte substanțe care sunt folosite în um, agricultura organică. Uh, Eh, ce putem să facem? E o chestiune foarte complexă. Dați-mi voie să vă spun că Comisia este foarte consecventă când vorbește despre controlele utilizării pesticidelor. Domnul Agnew, abordarea dumneavoastră este foarte importantă. Ar fi bine să vedem cum am putea să folosim uh, Uh, tehnologiile moderne legate de virus și endemici. Pentru că, de exemplu, păsările uh, sălbatice zboară dintr-o țară în alta și pot să răspândească gripa aviară și vrem să știm ce putem să facem cu virusii din zonele endemice. Și colegii noștri de la dezvoltarea socială trebuie să se uite și ei la aceste aspecte, să vadă cum putem să ne încurajăm oamenii de știință să ne prezinte niște instrumente mai uh, interesante. Noi vaccinuri, de exemplu, împotriva gripei aviare nu e o sarcină ușoară, dar propunerea noastră de reducerea sumelor alocate pentru PAC, pentru reducerea schimbărilor climatice, aceasta este propunerea noastră. Eu nu sunt de acord cu ea. Mulțumesc foarte mult. Spune domnul președinte, trecem acum la următorii vorbitori. Mai întâi doamna Petir, din partea deputaților. Sí. Madame Aguilera. Gracias, președinte. Doamna Aguilera. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Ați intrat pe larg în mai multe subiecte, dar eh, nu știu dacă ați epuizat pe toate. Eu vreau să vă reamintesc de trilogul nostru, în urma căruia vom avea o reglementare foarte bună la furaje și la medicamente de uz veterinar. Eh, și aici ne legăm de lupta împotriva antimicrobienilor și cred că aici putem să fim foarte mulțumiți de rezultatele din uh, triloguri. Timpul uh, nu este generos, așa că avem un sistem de control al importurilor care e important să fie rigid. Dar în ceea ce privește citricele, uh, senzația celor din sector este tocmai opusă. Adică sunt multe alerte legate de Africa de Sud unde, pe, față de care s-a făcut o flexibilizare a importurilor către Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că, în ciuda uh, dăunătorilor declarați acolo, în Africa de Sud, intră citrice contaminate din această țară. Și asta este în detrimentul industriei noastre. Așa că trebuie să vedem ce putem să facem noi în acest sens. Închei prin a spune uh, că mi se pare foarte interesantă și potrivită propunerea pe care ne-ați făcut-o cu privire la um, transparența și sustenabilitatea um, nivelului de risc în ceea ce privește um, lanțul agroalimentar și e important să se consolideze rolul EFSA. Într-adevăr, să fie consolidat rolul acesta și să aibă mai multă transparență pentru că pot să existe și efecte sociale. Dar altfel, eu sunt în favoarea acestei uh, propuneri. Uh, dar vreau să spun public, e nevoie de resurse noi. Va fi nevoie de milioane de euro pentru ca EFSA să fie mai transparentă și mai uh, eficientă. Fără aceste resurse nu o să reușim. Mulțumesc. Caputo. Domnul Caputo. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând comisarului Andru Kaitis pentru raportarea făcută aici, dar și pentru disponibilitatea pe care a arătat-o față de noi Mulțumesc foarte mult și pentru câte face în domeniul bolii xilela fastidioza, după cum am discutat și săptămâna trecută. Cred că trebuie să accelerăm uh, măsurile. Dar ca să revenim la tema de astăzi, în ultimele luni am înregistrat foarte multe uh, controverse în ceea ce privește evaluarea și gestionarea substanțelor sensibile, cum ar fi, de exemplu, organismele modificate genetic sau produsele fitosanitare, mai ales glifozatul, dar am discutat și despre efectele potențial negative asupra derivaților uh, și interferenților cu acestea. Este de aceea nevoie să sporim garanțiile de uh, independență și de fiabilitate ale studiilor din partea EFSA. Cetățenii europeni cer uh, mai multă transparență. Eu aș dori să-l rog pe domnul comisar să ne spună dacă multe din aceste studii sunt uh, totuși uh, plătite de către Uniunea Europeană. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră ați, trebui, ați vrea să schimbați uh, Uh, sistemul și ați vrea tocmai să plătească alți, să existe alte surse de plată, pentru că momentan plătește cel care cere, care mandatează studiul. Astfel am putea garanta mai multă transparență pentru cetățeni. Mulțumesc, spune președintele. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră și cabinetului dumneavoastră, staffului dumneavoastră. Eu am o întrebare foarte directă, spune vorbitorul, sistemul de etichetare domnule Castro. se știe că mm, și Comisia lansase un, uh, o evaluare cu privire la etichetele semafor pe piețele britanice. O etichetă pe care noi am condamnat-o de mai multe ori pentru că nu a avut uh, majoritate. Cu culoarea roșie, verde și galbenă se dorea indicarea dacă un aliment este, un aliment este bun sau nu. Nouă nu ni s-a părut corect. Noi vrem să informăm uh, consumatorul și nu vrem să condiționăm cumpărătura făcută de către el. Având în vedere că se implementează acum mai multe măsuri, așa cum ați spus și dumneavoastră și noi recunoaștem acest merit, nu vi se pare că a venit momentul să ne gândim la modificarea regulamentului de bază, introducând o indicație clară de origine a alimentelor, materiilor prime, mai, mai precis, așa cum a votat Parlamentul European la plenară. Și după cum vă amintiți, Opt țări au uh, mers pe calea de experimentare a acestei variante prin indicațiile de origine um, geografică. Mulțumesc! Doamna Garcia. Mulțumesc, mulțumesc, domnule comisar, pentru discuția de astăzi. În linia celor spuse de până acum, aș vrea să vă întreb cu privire la riscurile la care ne expunem din importurile din state terțe. Vreau să reamintesc că uh, Uh, reînnoirea în nou regulament uh, cu privire la lupta împotriva dăunătorilor din 2015. În revizuirea acestuia, Comisia a promis că peste 2 ani o să facă o listă cu produsele interzise. Vreau să vă întreb ce, mai, ce se mai întâmplat cu lista aceasta și ce ne poate spune. Pentru că nu vrem să ne resemnăm, vrem să știm cum stau lucrurile în acest moment, ce știe Comisia Europeană despre cum uh, progresează această boală și ce măsuri um, planificați pentru a evita o extindere, o evoluție um, expansivă, pentru că dacă nu luăm măsurile bune, aceasta va fi inevitabilă. Și îmi pare rău să o spun, dar m-a dezamăgit mult uh, incapacitatea Comisiei Europene de a înțelege uh, importanta unei uh, uh, teme cum este apărarea alimentară. Este important să avem o reglementare publică pentru a ajuta IMM-urile din sectorul uh, agroalimentar să exporte în state cum, cum ar fi Statele Unite, Canada sau Japonia. Acest lucru mm, clar nu se va întâmpla în perioada aceasta legislativă. Mai rămâne un an din mandatul nostru și n-am reușit. Sper că uh, Comisia să ia în considerare acest subiect în uh, mandatul său viitor. Mulțumesc, domnul Erdos. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt biztos úr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Poate că nu sunteți prea surprins dacă vă spun că o să vă vorbesc despre miere, al treilea produs cel mai falsificat de pe piață în ceea ce privește mierea venită din uh, țările terțe, mai ales din China. 20% din mierea venită din aceste țări e falsificată. Domnul De Castro a vorbit de asemenea de această problemă. Atâta timp cât nu vorbim despre această problemă, când vorbim despre directivă, nu putem găsi o soluție la această problemă. Domnule comisar, în anul care a mai rămas, ați planificat să schimbați această directivă? Ați prevăzut să schimbați reglementările? Pentru că e vorba aici de un domeniu foarte important. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să vă întreb dacă Comisia se gândește să prevadă o etichetă de calitate pentru felul în care a fost sacrificat animalul, unde a fost sacrificat. În Croația am constatat că se importă carne din alte țări, carne congelată, care câteodată are salmonele. Aș fi vrut să știu dacă data sacrificării poate să apară pe pachetul de carne, astfel am putea să-i protejăm mai bine pe consumatori. Dincolo de aceasta, am și o întrebare cu privire la fructele și legumele din țări terțe. Când s-au aplicat pesticide și erbicide care nu sunt uh, Um, permise în Uniunea Europeană. Ce se întâmplă? V-am mai pus această întrebare și dumneavoastră ați răspuns că există acum posibilități de control din partea statelor membre. Se poate controla la graniță o astfel de uh, marfă și dacă nu, se poate interzice intrarea. Croația însă a făcut acest lucru și am fost foarte criticați, iar măsura a fost după aceea retrasă. Iată de ce vreau să vă întreb cum putem noi să-i protejăm de fapt pe cetățeni, pe consumatori. Uh, noi vrem ca ei să poată să aibă alimente sănătoase, vrem să-i protejăm și pe agricultori de concurența neloială. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule comisar, pentru că sunteți aici. Aș dori, în primul rând, să vă spun că sunt foarte bucuros de propunerea dumneavoastră de a face EFSA mai transparentă, de a cheltui mai mulți bani pe EFSA, dar aceasta nu va pune capăt criticilor, ca să spunem eufemistic. Eu zic că nu facem decât să abordăm simptomele și mă îngrijorează foarte mult pentru că lucrurile merg mult mai profund în problemă. Vedem din ce în ce mai mult că oamenii de știință spun dacă o chimicală e bună sau nu, dacă sunt uh, riscuri sau nu, dar atâta timp cât este autorizată, oamenii critică. Atunci când nu este autorizată, lumea nu critică. Deci aici eu cred că e mare ipocrizie. Ar trebui să avem grijă să nu acuzăm oamenii de știință pentru evaluările pe care le fac. Poate că noastră nu vă convine rezultatul, dar e o ipocrizie totuși să acuzăm după aceea știința că nu-și face treaba bine. Și când merge în direcția în care doriți dumneavoastră, când se interzice o substanță chimică, atunci nu se aude nicio critică niciodată la adresa oamenilor de știință. Deci, din nou, aici nu cred că este numai vina Comisiei Europene, ci este vina acestui Parlament. Noi, ca politicieni, ar trebui să avem foarte multă grijă să arătăm cu degetul asupra științei în aceste proceduri, pentru că dacă nu avem știința, atunci avem o problemă foarte mare atunci ar trebui să avem o discuție politică despre substanțe chimice. Nu știu ce părere au colegii, dar eu nu sunt uh, în niciun caz toxicolog sau chimist, deci nu știu deloc, câteodată nici măcar formula nu o știu pentru respectiva substanță. Ar fi o catastrofă dacă politicienii ar discuta așa ceva. Domnul Patar, da, mulțumesc. Um, eu cred că o finanțare mai bună a EFSA ar însemna o posibilitate de a avea un comportament obiectiv mai bun pentru ca să înțelegem exact ceea ce se întâmplă la fața locului și în, cu privire la influențele și impactul glifozatului. Apoi, în legătură cu pesta porcină, mi-amintesc foarte bine, era ministrul agriculturii atunci când a izbucnit primul focar de pestă în uh, Estonia. Eu am fost militant în domeniul acesta și mi-amintesc de măsurile care s-au luat atunci. Poate că dumneavoastră ați putea să ne explicați uh, oarecum ce se întâmplă la nivelul măsurilor veterinare. Adică, care au fost ratele de succes uh, ale măsurilor veterinare pentru a lupta împotriva pestei porcine și în legătură cu anumite îngrijiri medicale sau medicamente folosite uh, Știu că unii colegi aici la Parlament au vorbit despre focarul care izbucnește în alte state membre și că ar trebui să acționăm și pentru a lupta împotriva pestei porcine. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnule comisar, uh, domnul Hoisling. Iertați-mă că mai pun încă o întrebare pentru că nu mi-ați răspuns de fapt la ea. Nu mi-ați răspuns la problema neonecotinoidelor. Trei substanțe au fost interzise. Ce se întâmplă când statele membre cer o excepție de urgență? Eu credeam că o interdicție e o interdicție, dar din câte am înțeles, statele membre pot uh, cere o derogare de urgență și se pare că așa s-a și întâmplat. Vreau să vă amintesc că am mai avut odată o interdicție provizorie și totuși uh, neonicotinoidele nu s-au uh, redus. Putem uh, să ne temem acum că se întâmplă același lucru? Toată lumea consideră în opinia publică că s-a interzis, dar dacă unele țări acum le reintroduc, se pune întrebarea în ce măsură este de luat în serios o interdicție, dacă lucrurile se pot decide după aceea la nivelul statelor membre. Mulțumesc! Domnul Hope. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o să vă pun o întrebare și pentru expunerile pe care ni le-ați transmis. În legătură cu pesta porcina, aș dori să vă întreb ceva. E oarecum o întrebare retorică. Care sunt planurile dumneavoastră? Când se va termina în fine cu această problemă? Pentru că la început erau patru țări, acum sunt șase țări care au această problemă foarte pregnant. Poate că ar trebui să facem mai multe, mai evident și să încercăm să le dăm statelor membre o cale de ieșire. Aș mai vrea să revin și asupra propunerii dumneavoastră. În momentul de față sunt negocieri în curs. Noi încercăm să ne uităm cum ar putea curge fluxul nu numai de mărfuri mai bine peste graniță, dar și uh, toate excesele dintr-o țară, toate excedentele, îmi cer scuze, să poată să fie folosite în altă parte. Ce se întâmplă cu uh, prețurile pentru alimente? Nu trebuie și acolo să facem ceva? Nu ar trebui să avem uh, în vedere și standardele de sănătate publică, standardele de producție? pentru că atunci când le introducem, când avem o piață, n-ar trebui să avem aceleași condiții de plecare. În Europa se investește foarte mult într-o producție de mare valoare și după aceea vin importuri în masă și concurența devine neloială. Doamna Ghileț, mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, îmi cer scuze, nu v-am ascultat prezentarea, deci fac mai mult un comentariu decât să pun o întrebare. Cred că sănătatea plantelor va fi uh, un lucru foarte important pe viitor din cauza schimbărilor climatice. Tocmai am uh, vorbit la telefon, ceea ce m-a întârziat, uh, unde am discutat cu un silvicultor uh, care avea probleme cu cenușa în cu frasinul, îmi ce scuze, și una din problemele pe care le avem este că noi în Europa dorim să interzicem foarte multe, dar avem nevoie de unele chimicale pentru ca să rezolvăm problemele pe care le au plantele. Deci e nevoie de oarecum mai multă proporționalitate și sigur că mă bucur că se elimină uh, țigările, tutunul, dar pe de altă parte chimi, chimicalele trebuie câteodată folosite pentru ca să rezolvăm cu problemele, problemele care există și chiar pe viitor unele pe care încă astăzi nu le cunoaștem. Mulțumesc, domnule comisar, vă dau cuvântul acum pentru răspuns. Câteodată e foarte greu să vorbești foarte pe scurt pentru că întrebările sunt extrem de ample și complicate. Să începem cu doamna Aguilera și întrebarea sa. Într-adevăr, am luat în calcul ceea ce ați propus dumneavoastră în scopuri industriale, dar în ceea ce privește citricele, am prevăzut măsuri pentru țările pentru care este, sunt, sunt relevante aceste măsuri. Discuția cu statele membre este în curs. Doamna Garcia m-a întrebat același lucru despre liste și acum încercăm să îndeplinim obligația noastră de a avea liste iar discuțiile sunt în curs. Toate cele 27 de 28, mă pardon, în momentul de față de state membre, nu e foarte ușor pentru noi acum, fac același lucru. Xilela fastidioza, domnul Caputo ne-a întrebat despre ea. Ne-a întrebat și despre OMG-uri, despre perturbatorii endocrini precum uh, glifozatul. Nu există controverse despre glifozat sau OMG-uri în uh, ceea ce privește nevoia de acțiune. Niv numărul foarte ridicat de aplicații pe care îl primește EFSA și pe care le evaluează arată în ce măsură EFSA este capabilă să adreseze aceste probleme. O majoritate a aplicațiilor nu sunt controversate și nu necesită intervenția comisiei și un număr mare de studii pentru susținerea unei autorizații nu este niciodată nu este neapărat necesar. Dumneavoastră ați întrebat despre modelul financiar. Este clar că există dificultăți foarte clari clare despre felul în care EFSA sau autoritățile publice își aleg uh, laboratoarele și uh, despre procedurile administrative și necesitatea de a aplica anumite um, taxe pentru a putea să trecem prin aceste proceduri. Nu putem schimba modelul, că ar fi prea scump. În ceea ce privește etichetarea, da, sunt de acord cu dumneavoastră. Eu sunt de acord cu domnul De Castro. A venit momentul într-adevăr să discutăm despre problemele acestea. Poate că ar merita să organizăm discuții despre posibilitatea de a avea etichetare paneuropeană made in UE, Germania, made in UE, Polonia, să avem o astfel de etichetare pentru ca să existe o coerență între toate aceste proceduri. Momentan avem dificultăți. Ar fi bine poate să abordăm problema. Avem 25 de ani de sărbătorire a pieței unice și mi se pare o oportunitate foarte bună de a discuta aspectele acestea. Aș fi gata să avem uh, o discuție paneuropeană incluzând aici uh, și țările pe care le-ați menționat, Italia, Franța, Lituania, dar totul necesită un cadru unic, cum avem în Europa, de exemplu, un singur cadru, avem o abordare armonizată. Vedem simboluri UE și simboluri naționale. E important să avem ceva în comun pe piața aceasta comună dar după aceea noi trebuie să discutăm, să decidem ce e mai bine. Acum însă e foarte bine să ne dăm timp pentru a rezolva aceste aspecte. Doamna Garcia a mai pus și dumnea ei câteva întrebări, dar am răspuns, cred. În legătură cu mierea, frauda în domeniul mierii e o mare problemă. Este foarte greu de detectat. Avem dezbateri cu GRS-ul care ne arată cât de dificile sunt aceste identificări. Eu voi încuraja statele membre să își îmbunătățească eforturile pentru controlurile pe care le fac acestui produs, iar uh, noi vom încerca la rândul nostru să alocăm mai multe resurse pentru ca să se poată îndeplini cerințele. Acum, dar schimbări în domeniul abordării xilelei nu suntem gata să facem momentan la nivel legislativ. Statele membre vor fi rugate să facă acest lucru. Iar acum, dacă vorbim despre xilela, e o problemă foarte mare aici. Țările afectate sunt Spania, Franța, Italia, deci trei țări și în sere în anumite părți ale Germaniei. Dar vă pot uh, garanta că Spania este foarte eficientă. Altceva însă se poate spune despre Italia. În Italia avem o problemă foarte mare în implementarea măsurilor concrete. Iar acum încercăm să cooperăm, să propunem mai multe planuri naționale și mai puține planuri regionale. Vom discuta cu guvernul italian și vom încerca să îmbunătățim capacitățile noastre pentru a aborda aceste probleme. Dar, după cum știți, momentan nu avem uh, decât alt tratament decât tăierea copacilor și e foarte greu pentru oameni să accepte acest lucru. Trebuie să ne implementăm însă strategia de eliminare a axilelei și cerem Italiei să facă mai multe la fața locului. Domnul Rope dacă îmi permiteți, o să vă răspund în lituană. O întrebare foarte dificilă mi-ați spus dumneavoastră în legătură cu pesta porcina. Iar în legătură cu uh, felul în care se poate pune capăt acestei, uh, acestui flagel, pot să vă spun că ne-am adresat deja oamenilor de știință. Uh, în momentul de față sunt uh, anchete în curs pentru a găsi un vaccin împotriva acestei bacterii. Dacă nu reușim să avem un vaccin, nu putem decât să luăm măsuri de siguranță biologică. De exemplu, când uh, e vorba de vânătoarea porcilor mistreți, putem avea o strategie acolo, dar putem să ne asigurăm și că comerțul ilegal și transportul ilegal este mm, anihilat nu putem decât să gestionăm factorul uman. Măsuri mai complexe momentan nu am găsit, pentru că nu este posibil să faci altceva. E foarte dificil uh, de aceea să combatem flagelul. Sardinia este un exemplu negativ. Acum 40 de ani a apărut pentru prima dată problema și până acum nu s-a rezolvat pentru că nu este vorba numai de porci mistreți, ci și de porci uh, domestici evadați care nu sunt după aceea prinși și, uh, nu, și de aceea sunt uh, foarte multe daune pe insulă. Încercăm în continuare să convingem administrația locală să facă ceva. Măsurile nu au fost încă puse în aplicare. În Spania am avut o epidemie, dar am reușit să îi punem capăt. În Spania a fost o problemă foarte îndelungată. După aceea însă, totuși, am uh, luat măsuri și am reușit să mai uh, stăvilim această epidemie. Se poate, deci, dacă pui măsurile în aplicare corect, dar dacă vrem să protejăm uh, tot continentul pe partea cealaltă până la Kaliningrad, nu vom putea să garantăm siguranța în, fără un vaccin. Se poate cu un vaccin sau se poate cu măsurile pe care le avem până acum. Asta e tot ceea ce putem face. Deci nu pot să vă dau nicio prognoză despre, niciun pronostic despre cum se va termina uh, această boală. Uniunea Europeană până acum a reușit să stăvilească epidemia, dar Rusia la 10.000, are o graniță de 10.000 de kilometri și e greu. În Uniunea Europeană putem verifica un coridor de sute de kilometri, dar mai mult de zeci de mii de kilometri sau zece mii de kilometri în afara Uniunii Europene e foarte greu să verificăm. Trebuie să se implice mai multe ministerii, nu numai Ministerul Agriculturii și să respecte standardele. În ceea ce privește standardele, pot să vă asigur că așa trebuie să se procedeze dacă țările terțe vor avea dreptul să importe în Uniunea Europeană, atunci aceasta nu se va putea întâmpla decât dacă au un certificat. Acest certificat conține toate cerințele care sunt necesare. Nu toți eh, antreprenorii, nu toate întreprinderile vor primi după aceea dreptul de import. E vorba de Brazilia, India și orice alt și alte țări uh, terțe. Vor avea loc și auditori, certificatul se va acorda, controlele vor fi uh, făcute regulat și dacă avem o încălcare, se retrage certificatul după aceea un acord cu un stat terț nu deschide oricărui exportator uh, toate ușile. Dacă cerințele noastre de siguranță nu sunt respectate, nu poate să existe un import. Iată de ce nu este ușor pentru întreprinderi, pentru că și ele trebuie să facă tot posibilul pentru ca să respecte cerințele pentru a obține un certificat european. Nu se poate să vină cu standarde de securitate mai scăzute, mai proaste și să importe produse, pentru că nu funcționează. Același lucru se aplică și pentru întrebarea pe care am primit-o din Croația. Doamna Petir despre, m-a întrebat despre controle, despre fructe și legume, iar uh, aici aș dori să vă asigur și dumneavoastră, pe dumneavoastră că situația este sub control. Ați vorbit despre măsuri care nu au fost ușor de elaborat. O să vă răspund uh, în scris însă la propunerea pe care ați făcut-o de măsuri. În legătură cu standardele generale, și uh, în legătură cu standardele din abatoare, pot să vă spun că toate aceste standarde sunt aplicate, există orientări foarte clare care sunt obligatorii și trebuie să fie respectate de către toți exploatatorii de abatoare. Există instanțe de control care își fac și datoria. Nu se poate deschide un abator fără să ai o aprobare, iar aprobarea nu poți să o primești decât dacă respecti standardele. Ceea ce înseamnă că dacă se raportează un incident, instanțele de control vor interveni și vor retrage abatorului licența de operare. Aceasta nu este, nu este un lucru posibil. Nu putem să menținem lucrurile așa. Domnul Pada din Estonia a mai pus o întrebare. M-a întrebat despre medicamentele împotriva pestei porcine și am spus deja că nu avem încă niciun vaccin. 16 milioane de euro au fost puse la dispoziție oamenilor de știință pentru a putea dezvolta vaccinul. Până acum lucrurile nu au fost încoronate de succes, astfel încât uh, mai așteptăm un răspuns definitiv. Dacă am avea un vaccin, cu siguranță l-am fi aplicat deja. Și domnul Hoesling m-a mai întrebat uh, ceva suplimentar, m-a întrebat despre autorizația de urgență. Aveți dreptate, domnule Hoesling. În șapte țări am făcut verificări și am uh, constatat că există această practică. Există um, așa numitele autorizații de urgență pentru măsurile ex extraordinare. EFSA este pe cale să întocmească studii și am uh, cerut informații pentru țările respective, iar țările trebuie să ne ofere explicații, trebuie să ne spune dacă au acționat în conformitate cu legislația, dacă au o justificare amplă pentru ceea ce au solicitat și facem și noi studii în același timp. Regulile vor mai fi întețite, în general, pentru ca acele țări care vor să acorde o excepție și să invoce o situație de urgență, să respecte o obligație de notificare, să pună la dispoziție mai întâi informații și după aceea abia să poată să ia o decizie. Pentru că altfel posibilitatea și probabilitatea abuzului este mult prea ridicată. E vorba de șapte țări, după cum ziceați și dumneavoastră, noi suntem activi în toate aceste țări și cerem un răspuns pentru a vedea dacă se poate justifica decizia destul. Iar în funcție de răspuns o să putem să vedem ce facem cu țările respective. Vă mulțumesc foarte mult. Am ajuns astfel la finalul dezbaterii. Microfonul vorbitorului se întrerupe. Reiau. Am ajuns astfel la finalul acestei runde de întrebări și răspunsuri din partea domnului comisar. Dacă nu aveți alte comentarii, cred că putem să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar Andriu Caitis, pentru prezență. W ten sposób, można powiedzieć, jesteśmy Cred că și noi și dumneavoastră aveam nevoie de acest uh, schimb de opinii. Asta înseamnă că acum uh, suntem la zi cu toate informațiile. Deci vă mulțumesc încă o dată. Trecem uh, de îndată la următorul punct de pe ordinea de zi pentru că suntem un pic în întârziere. Iuși przechodzę do Punct wymiana poglądu z panem... Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi, un schimb uh, de opinii cu domnul Andrew McDowell, care este vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții, cu privire la agricultură și investițiile în bioeconomie. Îi urez uh, un călduros bun venit domnului vicepreședinte Andrew McDowell, care se ocupă de investiții în uh, domeniul um, sectorului agroalimentar.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 wspiera gospodarkę obszarów wiejskich, jak mówiłem. Așa cum spuneam, uh, Banca Europeană de Investiții sprijină investiții în uh, sectorul agricol și oferă asistență și consultanță tehnică în domeniu. Toate acestea fac parte din uh, noua abordare generală în sectorul agroalimentar. Și vom primi acum mai multe informații de la domnul McDowell care ne va ajuta cu noul CFM și uh, noua PAC după 2020. Vă dau cuvântul, stimată domn, și așteptăm cu interes discuția fructuoasă pe care o vom avea. Și cu siguranță ne veți da câteva informații utile. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru această invitație în comisia dumneavoastră și pentru această introducere amabilă. Dați-mi voie să mă prezint încă o dată. Mă numesc Andrew McDowell, sunt vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții. Am avut uh, onoarea să Mă ocup de operațiunile de investiții în agricolă de anul trecut, de când predecesorul meu uh, a ieșit la pensie din uh, BEI. Mă ocup și de portofoliul de împrumuturi pentru sectorul energetic, printre alte responsabilități în cadrul BEI. Alături de mine, la prezidiu, se află Werner Schmidt, care este directorul uh, Departamentului uh, de Dezvoltare Durabilă Teritorială și de Mediu. Acest uh, departament se ocupă de politica noastră de creditare pentru sectorul agricol. Mă bucur foarte mult să fiu aici astăzi pentru că am ocazia ca în numele Comitetului de Management uh, și al Serviciilor Băncii să vă pot explica angajamentul instituției noastre pentru sprijinirea sectorului agricol. Predecesorul meu, Tim Van Valecamp, cred că a venit acum trei ani în comisia dumneavoastră și era momentul să venim cu informații la zi cu privire la rolul BEI în acest sector. Domnule președinte, aș vrea acum să spun câteva cuvinte despre instituția noastră la un nivel mai general. Nu am un discurs pe care să-l citesc, am să fac așa doar câteva observații, după care vă stau la dispoziție pentru întrebări. Uh, Anul acesta celebrăm cea de-a 60-a aniversare. Suntem o instituție creată în baza tratatului de la Roma de către statele membre. Suntem o instituție deținută de statele membre ale Uniunii Europene prin participații directe ale statelor membre în uh, cadrul BEI. Statele membre uh, ne-au uh, pus la dispoziție o um, contribuție la capital acum 60 de ani. 10 ani am avut sediul la Bruxelles și ne-au dat uh, acum 60 de ani echivalentul la 4 miliarde de euro. Apoi, uh, practic, am primit acest um, lingou de aur de la fondatorii noștri. Noi nu plătim uh, dividende statelor membre și nu plătim uh, taxe. Trebuie să fie clar acest lucru și de aceea am transformat acești 4 miliarde de euro uh, prin operațiuni de creditare sustenabile în aproape 600 de miliarde de euro cu o singură injecție de capital de atunci, în 2012, în timpul crizei când am primit o infuzie de capital de încă 12 miliarde de euro. Nu primim contribuții de la buget, cu excepția situației um, în care Uh, ne desfășurăm uh, mandatul și am să revin la asta. Am devenit uh, cel mai mare împrumutător la nivel mondial în ultimii ani. Acest lucru nu este neapărat recunoscut, însă Banca Uniunii Europene este cel mai mare împrumutător multilateral la nivel internațional. Anul trecut am investit cam 70 de miliarde de euro, deci suntem cam de două ori mai mari decât Banca Mondială în ceea ce privește volumele anuale de uh, Uh, credite. Majoritatea dintre acestea, 90%, sunt în Uniunea Europeană și 10% sunt credite acordate în afara Uniunii Europene. Misiunea noastră, stabilită prin tratate, este de a furniza uh, finanțare și expertiză pentru a sprijini uh, proiecte de investiții economice bancabile care sprijină obiectivele Uniunii Europene. Acest serviciu este defalcat în trei capitole. Împrumuturi, uh, care nu sunt doar împrumuturi tradiționale, ci facem și investiții de capital printr-o serie de fonduri de investiții și garanții în cadrul cărora ne asumăm uh, riscuri uh, pentru investiții fără să furnizăm uh, finanțarea um, prealabilă și facem asta printr-o filială a Fondului European de Investiții. Pe lângă activitatea de împrumuturi, avem și activitatea de combinare, blending. Asta înseamnă că strângem uh, finanțare din alte surse publice, deci practic combinăm uh, finanțarea noastră și creditele noastre cu resurse de la bugetul UE sau ale statelor membre sau din alte surse terțe pe care le primim uh, din afara UE. Și voi reveni la asta ulterior. Apoi, uh, o a treia componentă a activității noastre este legată de uh, consultanță și asistență tehnică pentru sprijinirea investițiilor. Deci furnizăm servicii de consultanță și asistență pentru a-i ajuta pe investitori să depășească obstacolele în calea investițiilor. Aceasta este o responsabilitate a noastră de foarte mult timp și recent um, coordonăm și uh, European Advisory Hub în cadrul EFSI. Este practic un fel de ghișeu unic uh, pentru toți investitorii care sunt apoi canalizați către domeniile de resort. Avem un mandat dual, practic. Suntem o bancă comercială, pe de o parte trebuie să, mm, uh, facem o, să avem uh, o rentabilitate a investițiilor, pentru că finanțarea noastră trebuie să vină din uh, piețele de capital, însă investițiile pe care le finanțăm nu doar că trebuie să fie bancabile, comerciale, ci trebuie să fie și economice trebuie să aibă sens economic și să servească obiectivele de politică concordante cu politicile europene și avem mai multe domenii de finanțare. Finanțăm uh, IMM-uri, aceasta reprezintă o mare provocare în Uniunea Europeană și includem aici și cooperativele agricole cu până la 3.000 de angajați. Sprijinim uh, coeziunea economică și socială și dezvoltarea regională cu finanțările noastre. Sprijinim de asemenea și uh, acțiuni uh, în ceea ce privește protecția mediului și eficiența resurselor și uh, Uh, proiecte de inovare. Aș vrea să vă spun câte ceva despre modelul nostru de afaceri. Suntem o bancă de investiții cu rating AAA. Uh, uh, noi încercăm să obținem împrumuturi la cel mai Uh, scăzut nivel al dobânzilor cu putință și uh, transpunem uh, acest model și beneficiarilor noștri. Deci noi, practic, transferăm avantajul nostru financiar și valoarea noastră adăugată și beneficiarilor și promotorilor de investiții. Nu facem asta pentru a face concurență sectorului privat, pentru că un angajament explicit al nostru este să fim complementari sectorului privat. Noi uh, suntem uh, implicați uh, într-un domeniu care ne permite să ne asumăm riscuri astfel încât să putem uh, angaja apoi investiții din sectorul privat. Avem rezerve pe care le, le-am acumulat uh, în ultimii 60 de ani. Acestea reprezintă cam două treimi din operațiunile noastre, cam 80 de miliarde, dar tot mai mult, adică o treime din operațiunile noastre, uh, se realizează în baza unor mandate, mandate pe care le primim, le primim în special de la bugetul european și pe care le folosim uh, drept capital de risc pentru operațiunile noastre și EFSI este instrumentul cel mai bine cunoscut. Noi suntem instituția care implementează acest fond european pentru investiții strategice sau inițiativa Juncker, altfel numită. Este un mandat uh, centralizat, dar uh, avem mandate și de la fonduri decentralizate Uh, pentru a le da împrumuturi în zonele respective de competență. În ceea ce privește mandatele, când luăm bani de la bugetul european, dăm socoteală Parlamentului European și Curții Europene de Conturi când finanțăm operațiuni folosind uh, direct capital uh, de la statele membre în afara bugetului european, există alte mecanisme de uh, dare de seamă. Acum, aș dori să vă spun câte ceva despre rolul BEI în agricultură. Bay nu, a nu a fost asociat uh, cu sectorul agricol la fel de mult uh, cu alte sectoare, precum infrastructură sau sectorul manufacturier sau energie, de-a lungul celor 60 de ani de existență. Și există și un motiv pentru asta. În mod tradițional, uh, proprii noștri membri, adică statele membre, prin intermediul Consiliului Director, au considerat că agricultura este suficient de bine sprijinită prin politica agricolă comună și uh, nu mai are nevoie de finanțare de la BEI. Apoi, uh, prin uh, însăși natura PAC, multe dintre investițiile finanțate în Uniune nu erau economice din punctul nostru de vedere. Erau investiții um, conturate de acest regim de subvenții și de aceea nu îndeplineau criteriile uh, economice. Însă situația s-a schimbat uh, semnificativ în ultimul deceniu. Au avut loc reforme în sectorul agricol și în politica agricolă comună, astfel că acum multe dintre investițiile promovate îndeplinesc acum criteriile noastre de eligibilitate și de aceea banca uh, colaborează acum mai mult cu acest sector agricol. Am recunoscut de asemenea că agricultura și uh, prelucrarea alimentară reprezintă o componentă imensă a economiei um, uh, europene cu 18,6 milioane de locuri de muncă. Deci avem acum o responsabilitate de a sprijini acest sector. Recunoaștem de asemenea că zonele rurale um, reprezintă cam 55% din populația europeană care are nevoie de educație și acces la finanțare. O altă obligație a băncii este de a sprijini acțiunile climatice și recunoaștem uh, rolul special pe care îl joacă sectorul agricol și al bioeconomiei în uh, îndeplinirea obiectivelor uh, ambițioase în materie de climă ale Uniunii Europene. Așadar, ne schimbăm abordarea și suntem tot mai interesați de sectorul agricol în finanțele noastre. Am început cu un memorandum de înțelegere cu Comisia Europeană în 2014 la solicitarea comisarului actual Phil Hogan. Acolo am stabilit domeniile în care vom colabora mai îndeaproape cu Comisia și instrumentele aferente. Uh, la nivel intern uh, ne-am reorganizat și uh, Werner se ocupă de departamentul uh, din cadrul BEI uh, care aduce la oaltă um, strategiile și acțiunile legate de sectorul agricol. Avem mai multe instrumente pe care le folosim pentru a sprijini acest sector. Avem operațiuni de împrumutare directă Acestea sunt pentru uh, operațiunile destul de mari, uh, inclusiv cooperative. Uh, Vorbim aici despre investiții de peste 25 de milioane de euro. Deci noi uh, finanțăm direct uh, contrapartida și ne asumăm riscul. Și am să vă dau un exemplu. Am uh, furnizat recent 55 de milioane de euro unei cooperative din sectorul lactatelor din Franța pentru pasteurizarea laptelui la temperatură ultra înaltă. Este un proces foarte avansat și um, s-au creat acolo 220 de locuri de muncă. Apoi am dat peste peste 100 de milioane de euro unei uh, operațiuni silvicole din Suedia. Avem uh, acum mai multe operațiuni directe datorită um, beneficiilor EFSI și acesta este unul dintre marele efecte ale EFSI în sectorul agricol. Unele operațiuni uh, în sectorul agricol sunt destul de riscante după standardele noastre, nu sunt uh, similare produselor de infrastructură sau proiectelor de infrastructură clasice. Din potrivă, sectorul agricol prezintă riscuri mai mari. Deja am făcut 22 de investiții directe cu um, uh, cam 800 de milioane de investiții directe care vor um, atrage peste 3 sau 4 miliarde de um, investiții indirecte. Pentru operațiunile mai mici, um, Știm uh, foarte bine că sectorul agricol este predominant alcătuit din IMM-uri și atunci oferim uh, finanțare prin intermediul partenerilor locali, cum ar fi bănci locale și alți intermediari financiari. Noi le dăm împrumuturi acestora, ne asumăm risc, iar ei uh, transferă aceste credite la dobânzi foarte mici beneficiarilor finali putem uh, să transferăm acest uh, avantaj de finanțare sau putem să împărtășim sau să partajăm riscul de finanțare cu intermediarii locali. Și voi uh, reveni la acest aspect. Apoi, furnizăm capital propriu prin intermediul Fondului European de Investiții. Practic, oferim um, fonduri pentru fondurile de investiții cu capital de risc Uh, nu facem doar uh, această finanțare corporativă, ci facem și cofinanțare a programelor de dezvoltare regională și uh, a altor programe operaționale, inclusiv în sectorul agricol. Dacă statele membre mm, trebuie să ofere cofinanțare, atunci uh, noi le oferim uh, împrumuturi suverane pentru a asigura acea parte de cofinanțare. Am oferit 1,35 de miliarde pentru a mm, uh, finanța finanțarea pentru Polonia, Ungaria, România. Recent am furnizat un împrumut suveran pentru finanțarea sistemului de irigații astfel încât să combatem deșertificarea. Apoi lucrăm uh, tot mai mult cu autoritățile de management pentru a furniza și pentru a finanța instrumente financiare. Uh, fondurile structurale și fondurile din uh, FADR sunt uh, folosite și pentru a furniza credite rambursabile. Apoi oferim asistență pentru investiții în sectorul agricol. Avem un serviciu de consultanță care colaborează cu autoritățile de management și cu băncile pentru a le îmbunătăți capacitatea de creditare a acestora și de a folosi fondurile structurale pentru a da împrumuturi în sectorul agricol. Toate aceste instrumente încep acum să funcționeze și să fie tot mai atractive. Între 2012 și 2017 am uh, făcut foarte multe finanțări, cam 33 de miliarde în uh, sectorul bioeconomiei. Aceasta a fost finanțarea noastră. Uh, la rândul său, uh, aceasta a dus sau a declanșat Uh, investiții de 100 de miliarde de euro prin intermediul uh, promotorilor noștri. Și uh, în 2016 am atins un vârf. 12% din finanțarea totală a BEI a mers către sectorul agricol și al bioeconomiei. Procentul este mult mai mare decât procentul reprezentat de acest sector în economia europeană. Aceasta este o schimbare dramatică. În 2012 am avut 3 miliarde și acum în 2016 9 miliarde. Deci a fost o, schimb, o creștere dramatică. Dar cum vor sta lucrurile în viitor? Indiferent uh, care va fi rezultatul uh, discuțiilor uh, despre CFM și acesta este rolul dumneavoastră, cu siguranță că rolul nostru va fi mult mai pronunțat. Va trebui să facem mai mult cu mai puțin și va trebui să maximizăm eficiența fondurilor, indiferent care vor fi acestea. Utilizarea instrumentelor financiare fondurile europene a crescut semnificativ în, din 2007 și nu mă refer doar la sectorul agricol. În sectorul imm de exemplu, în uh, prima parte a ultimului deceniu s-a făcut un transfer de la utilizarea fondurilor structurale pentru granturi pentru IMM-uri la utilizarea acestora pentru um, o datorie replătibilă pentru um, IMM-uri. Noi am fost cei care am implementat cu precădere aceste instrumente financiare și au avut mare succes în domeniul IMM-urilor și al dezvoltării urbane și din ce în ce mai mult la partea de eficiență energetică. Phil Hogan, comisarul, ne-a cerut să folosim experiența aceasta în, în domeniul IMM-urilor, dezvoltării urbane și mai departe, pentru a folosi instrumentele financiare mai mult în agricultură, adică să folosim FADR pentru a lucra cu instrumentele și cu intermediarii financiare băncii pentru a permite uh, acordarea de investiții și de credite abordabile. Acum, eu nu vreau să sugerez că se aplică oricărui tip de investiții în sectorul agricol, dar există clar niște avantaje atunci când instrumentele sunt bine concepute. Există un mecanism de levier, un efect de levier care permite fondurilor structurale să mobilizeze fonduri private. Deci, pentru fiecare euro din FADR, dacă se concepe bine operațiunea, putem să generăm de 5 ori mai mult în împrumuturile pentru IMM-uri, dacă lucrăm cu intermediari uh, financiari din sector. Natura ciclică a acestui instrument, adică euro, acela care a fost folosit pentru a acoperi riscurile pentru operațiunile respective și în sector, se întoarce către autoritatea de gestiune și um, depinde după aceea care este eficiența portofoliului de împrumuturi generate. Dar deja în anumite um, domenii, cum ar fi inițiativa pentru imm și finanțarea pentru imm pe care am făcut-o acum 10 ani și partea de dezvoltare urbană, vedem deja că fondurile se întorc către autoritățile de gestiune care le pot folosi din nou pentru un alt instrument. Deci pot să fac asta la nesfârșit. Desfășurarea aceasta prin um, intermediari financiar ne se pare că este un avantaj pentru că asigură selectarea unor proiecte financiar uh, sustenabile și um, bine concepute. Um, noi am lucrat cu um, autoritățile de gestiune în domeniul agricol și aș spune că progresele sunt rezonabile, însă s-au înregistrat. Uh, am avut cam 200 de milioane în angajamente din fondurile FADR de pe la 9 autorități de management din întreaga Uniune Europeană și ne așteptăm să genereze cam un miliard de euro în împrumuturi uh, către IMM-uri din agricultură. Încă e într-o fază incipientă în sectorul agricol, nu este mm, la fel de avansată ca în alte sectoare, Însă, vedem că se mișcă lucrurile și vedem interes mare din partea unui număr din ce în ce mai mare de autorități de management care își dau seama că pur și simplu nu au suficiente resurse să facă totul prin granturi. În baza noii propuneri uh, privind CFM, cadrul financiar pentru instrumentele financiare va fi uh, consolidat și mai mult și simplificat, ușurând această practică, mai ales prin uh, capital de lucru, pentru că în această propunere avem uh, instrumente financiare pentru infrastructuri rurale, deci nu doar împrumuturi pentru IMM-uri, ci și pentru promotori de proiecte în regiuni uh, rurale. De asemenea, căutăm niște împrumuturi mai flexibile, ale căror, uh, ale căror termeni de Rambursarea poate să depindă de uh, prețul bunurilor de bază, care poate fi foarte interesant, mai ales pentru membrii din agricultură. Am depășit mult timp, așa că voi încheia spunând că noi considerăm că uh, suntem o, o instituție cu o prezență din ce în ce mai mare în acest sector și că trebuie să ne uh, Uh, dezvoltăm angajamentul și împreună cu Comisia și cu Parlamentul să vă informăm cu privire la ceea ce facem și să ascultăm și opiniile noastre cu privire la ce să facem mai bine și pot să vorbesc în numele Consiliului de Director ai Băncii că suntem foarte angajați să folosim BEI uh, pentru a sprijini acest sector uh, în niște vremuri care ar putea să fie foarte grele în contextul noului CFM. Mulțumesc foarte mult! tej chwili przejdziemy do pytań i wypowiedzi pani panów. Mulțumim foarte mult. Trecem acum la întrebări din partea membrilor comisiei. Uh, un minut și jumătate. Domnul Capi, Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Eu mă bucur foarte mult că am uh, organizat această întâlnire astăzi pentru că nu vorbim cu bei în fiecare zi. Uh, ne trebuie mai multe investiții în agricultura europeană, vrem să ne păstrăm uh, statutul de lider în lume și cred că am putea să facem și mai mult, având în vedere modul în care sunt uh, structurate companiile agricole în Europa și, de asemenea, consider că ar trebui să punem mai mult accentul pe precizie și inovare în agricultură. Așa că aș dori să-l uh, întreb pe invitatul nostru dacă acesta reprezintă priorități ale activităților pe care le desfășurați și referitor la mecanismul de microfinanțare și o mai mare flexibilitate pentru IMM-uri uh, prin BEI. Faceți asta prin uh, intermediari acreditați, având în vedere că e din ce în ce mai important accesul la credite, mai ales pentru tinerii fermieri, tineri agricultori din așa numitele regiuni rămase în urmă, care ar fi um, avantajele pe care le implică acest sistem cu intermediari uh, față de cel uh, centralizat, de exemplu? Considerați că acest sistem cu intermediari uh, prezintă niște avantaje anume? pot aceștia să facă ceva specific pentru um, categoriile prioritare, mai ales tinerii agricultori? De asemenea, ați spus că um, nu vă uitați atât de mult la caracterul bancabil al proiectelor, ci vă uitați la aspectele economice. Însă, adesea, um, nu prea se poate face acest lucru în statele membre, unde nu există garanții suficiente e greu pentru antreprenori să obțină acces la finanțare. Nu considerați că la nivel de infrastructură și pentru companii și aici poate BEA ar putea să facă ceva? Mulțumesc! Doamna Morin. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte al BEI, vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii și că ne-ați prezentat azi motivele pentru care BEI astăzi uh, are intenția de a se apropia de sectorul agricol. Știți, acest sector în mod tradițional, funcționează mai degrabă cu subvenții decât cu instrumente financiare. Acestea sunt rambursabile și se schimbă foarte mult paradigma, așadar, uh, oferta care îi se face acestui sector. Cum se face că astăzi uh, BEI se interesează de agricultură și de zonele rurale? Ca bancă, BEI consideră că agricultura și zonele rurale reprezintă domenii strategice de inovare, de experimentare, așa cum uh, cred eu, uh, pentru viitor? În mod paradoxal, acestea, așa cum am spus și dumneavoastră în prezentare, sunt zonele unde veniturile sunt mai scăzute decât în altă parte. Poate că acesta este un uh, motiv care vă face să vă apropiați în felul acesta. Considerați că proiectul acesta de scădere cu aproape 25% uh, a bugetului pentru politica de dezvoltare rurală, care rămâne până la urmă instrumentul de investiție al PAC, nu cumva această situație vă obligă și pe dumneavoastră și pe comisie să găsiți alte modalități de a sprijini acest sector, pentru că trebuie să facă mai mult cu mai puține resurse? Bineînțeles că sunt anumite semne de întrebare, ați răspuns parțial la acesta, însă atunci când vorbiți despre proiecte locale sau um, uh, proiecte sprijinite regionale, despre ce dimensiune vorbim? De exemplu, v-ați ocupat și de microcredite. Uh, iată niște întrebări care se pun atunci când uh, se interesează pe de zonele rurale. Suntem cam în urmă cu timpul. Domnul Loazo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte Bey, se, acest plan pentru sectorul agricol um, este de salutat. Bineînțeles, agricultura europeană are nevoie de finanțare, um, mai ales pentru operatorii privați care asigură vitalitatea economică a zonelor noastre rurale. Eu consider că planul prezentat de Banca Uniunii Europene este destul de bun, având în vedere um, provocările din sector. Bioeconomia este un domeniu inovator unde e clar că e nevoie de încurajări, dar nu cred că în felul acesta tratăm adevăratele motive pentru care sunt dificultăți în lanțul agroalimentar facilitățile comerciale bilaterale și poziția noastră în comerțul interactual împiedică orice stabilizare a sectorului și orice previzibilitate în gestionarea bugetelor și investițiile nu pot să fie perene atâta vreme cât această uh, slăbiciune structurală organizată de către Comisia Europeană în plus nu se va uh, abandona. În plus, societatea civilă cere mereu mai multe eforturi din partea agricultorilor uh, pentru problemele de climă și cred că e regretabil că nu avem mai multe investiții care să fie consacrate tocmai cercetării produselor fitosanitare mai durabile și mai ieftine. Mulțumesc! Pan Posel Agniu. Domnul Agniu. Mulțumesc uh, foarte mult. Domnule McDowell, a fost o trecere în revistă foarte interesantă a activităților BEI, însă n-ați menționat Brexitul. Și m-a interesat de ce ați spus faptul că statele membre pun niște bani atunci când aderă, când au semnat tratatul de la Roma și apoi au mai adăugat un pic în 2012. Deci sunt și bani ai contribuabililor britanici care stau acolo la BEI. Uh, se pare că nu vine niciun dividend în Regatul Unit, deci sunt bani morți. Uh, Uh, care rămân la Uniunea Europeană. Nu prea are niciun sens să îi păstrăm acolo, mai ales dacă, așa cum spuneți, acum uh, banii aceștia vor finanța niște companii um, Um, agricole din cele 27 state membre care vor concura cu Marea Britanie. Deci, practic, facem uh, o, noi, contribuabili britanici, o subvenționare a concurenței. Poate ne spuneți totuși care sunt uh, uh, planurile cu aceste sume însemnate. Îmi dau seama că v-ați ocupat bine de ei, dar ce se va întâmpla cu acești bani? Doamne președinte, eu cred că am spus un punct pertinent. Mai am 27 de uh, de, mm, uh, de secunde sub timpul acordat, vreau să nu le dați altor colegi să mai mult timp de vorbire. Mulțumesc, domnul Andriu. Vă mulțumesc, uh, domnule McDowell, pentru intervenție. Vreau să mă refer la însemnătatea intervenției BEI uh, pentru agricultură, într-un moment dificil pentru aceasta. Ați vorbit despre întreprinderi, despre proiecte destul de mari, de milioane de euro, dar vreau să înțeleg care este orientarea BEI. Mie mi se pare că uh, de acum înainte ar trebui, nu suntem cu toții de acord, uh, sunt unii care vorbesc uh, despre întreprinderi familiale, alții despre companii mari. Din 2014, cu dereglementarea agriculturii, s-a făcut o concentrare a agriculturii. Da, trebuie să ne asigurăm și răspunderea politică pentru acest sens. Acum, um, da, dacă instrumentele financiare însoțesc marile companii, acest lucru va fi în detrimentul um, întreprinderi familiale. Și e greu să te asumi răspunderea. E foarte greu să um, sprijiniți toată agricultura. Uh, sprijiniți anumite tipuri de modele agricole. Deci să fim foarte preciși. Pentru noi e important ce se întâmplă în realitate. Că de mai multă vreme, din 92, s-a uh, făcut o concentrare către exploatații mari și vrem să știm până la ce nivel o să tot uh, concentrați până când totul uh, o, o să se termine în zonele rurale, când nu o să mai fie nimeni nici în Piemont sau în Coto. Și vrem să știm uh, cum faceți diferența în aceste modele agricole? Cele care vor primi uh, sprijin prin uh, instrumentele financiare și cele care primesc um, subvenții. Poate dacă înțelegem modelele acesta o să putem să um, atingem obiectivele globale ale agriculturii sau ale agriculturilor pe care le dorim. Dziękuję pan poseł Carti. Mulțumesc, domnul Carti. Mulțumesc. Și bun venit, domnului McDowell. Vreau să întreb despre un subiect la care ne-am referit uh, și în privat înainte, și anume programul pentru investitori de capital privați în civicultură în Irlanda. Am discutat despre câteva dintre problemele care s-au creat pentru că agricultorii locali au fost uh, uh, subminați de către companii mai mari uh, străine care practică o serie de activități care pun în pericol biodiversitatea. Problema principală pe care o am eu cu această situație, eu am încercat și acum și de mai multe ori să primesc informații cu privire la modul unde ajung fondurile acestea, unde sunt înregistrați acest investitori, care este portofoliul, um, speculațiile care se fac regiunile țintite și n-am putut să primesc uh, informații. Având în vedere că este vorba despre uh, fonduri până la urmă publice, întrebarea mea este oare bei ne va da aceste informații, având în vedere că este vorba de o situație în Irlanda în care 2% din uh, schimbele noastre comerciale o, acopă, acoperă silvicultura. Nu e deloc o situație um, rezonabilă. Se, se face multă speculă în acest domeniu. Flanagan. Uh, thank you very much. Uh, very interesting presentation. Uh, Mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. Ne-am întâlnit și cu Jane Figan lucrează la Bay în Irlanda și am discutat despre ce spunea domnul Carty mai devreme. Am avut același tip de preocupări. Vreau să ne spuneți astăzi cât de încrezători sunteți că investițiile acestea vor uh, urmă, urma la liter normele europene, dacă într-adevăr vor fi durabile și puteți să explicați, pentru că mulți agricultori de rând au întrebat de ce ei nu primesc acces la finanțare la același nivel ca aceste firme de investiții private și de capital privat. Iar referitor la împrumuturile anunțate pentru Rabobank, a fost uh, Uh, s-a anunțat 2 milioane în uh, împrumuturi ieftine pentru sectorul agricol. vești bune, pentru că sunt multe de făcut pentru agricultori, astfel încât să primească prețuri uh, cinste pentru ce produc, apoi plăți pentru măsuri de atenuare a schimbărilor climatice, pentru calitatea apei și așa mai departe și o distribuție corectă a, a Um, banilor, a um, plafonelor, dar acestea trebuie să fie asigurate înainte să vorbim despre finanțare, pentru că ați spus pe bună dreptate la început că faceți investiții și trebuie să readuceți um, banii înapoi, dar în momentul de față, fără toate criteriile pe care le-am menționat pentru îmbunătățirea situației agricultorilor, majoritatea fermierilor pierd bani. Deci, cum vă așteptați exact să primiți banii înapoi dacă nu se schimbă toate celelalte aspecte? Pentru că ne îndreptăm de la o situație în care agricultorii primeau granturi la o situație în care trebuie să ia credite. Uh, puteți să folosiți totuși granturile ca uh, uh, sistem de revie pentru a obține mai mulți bani, dar acest lucru nu se mai poate face în acest moment. Deci, cum um, vă așteptați ca acești agricultori să își ramburseze creditele? Mulțumesc, domnul Hausley. Ja, vielen Dank für die Präsentation, aber Mulțumesc foarte mult pentru prezentare, dar ceea ce ne-ați spus acum sună foarte mult a investiții în tehnică de amploare, pasteurizare sau tehnologii în ceea ce privește silvicultura, care costă milioane de euro. Care este abordarea noastră pentru IMM-uri care au dificultăți să atragă capital? Sectorul care are idei, dar nu are bănci care să-l ajute. N-ați dat exemple pentru ei. Care este limita inferioară pentru a ajuta și IMM-urile și pentru a le face să le parvină capital? Ați spus și că se cheltuiesc mulți bani pe bioeconomie. Puteți să ne spuneți concret ce înseamnă bioeconomia? Acesta e un concept foarte larg. Poate să intre foarte mult în el. Ne puteți spune ce exact stimulați și în ce direcție se poate dezvolta? Aș vrea să ne dați, dacă se poate, o privire mai de ansamblu, dacă aveți proiecte țintite sau dacă e vorba doar de îmbunătățirea de tehnică și eu cred că avem multe domenii în care nu avem nevoie de tehnică, avem nevoie mai degrabă de inovare și vreau să știu care este accentul pe care îl puneți dumneavoastră. Doamna McGuinness. Thank you, Chair, and, and thank you, uh, Andrew, for the presentation. Every... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult uh, pentru prezență. Uh, um, invitatului nostru. Am văzut că în dezvoltare urbană, în chestiuni legate de Brexit, în aspecte legate de locuințe sociale, se fac destul de multe. În Irlanda însă știu că um, silvicultura are uh, probleme. Câteodată au existat implicări prea mari din partea băncilor în domeniul acesta. Au existat anumite evenimente negative. Cum faceți când dați credite sectorului silvic? Uh, sunt curioasă să știu dacă s-ar putea um, crea un grup de agricultori care să vă ceară investiții în fermele lor ca și colectiv. Ar putea să vină cererea de la un investitor de. Uh, să vină finanțarea din partea unui investitor de scară largă sau și cât de amploare trebuie să fie acesta. Cu cât uh, sunt mai scăzute costurile, e mai uh, bine. Dar puteți să ne spuneți dumneavoastră eventual care sunt posibilitățile lor? Mulțumesc! Mulțumesc, iar acum vreau să dau cuvântul doamnei domnului de la comisie, domnul Pilke. vă rog. Yeah, thank you, Chairman. Just one uh, short indication. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, doar câteva indicații despre politicile de dezvoltare rurală. Noi vedem uh, această uh, suplimentare cu fonduri ca una Um, dincolo de ceea ce se acordă deja în sectorul rural. Noi vrem să avem instrumente țintite financiare. Cei care pot să finanțeze fermele mari, extinse, au acces de obicei uh, și la uh, acele entități care de obicei primesc fonduri, însă e foarte important ca obiectivele noastre de politică să fie atinse la toate nivelurile, iar BEI-ul dorește să uh, aducă o completare la ceea ce facem în politicile generale cu partenerii noștri, bănci promoționale și vrem să promovăm posibilități de a avea mai multe proiecte, proiecte de calitate în zonele rurale. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum îi dau cuvântul oaspetului nostru pentru ca să ne răspundă la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările pe care le-ați pus. O să încerc să răspund la cât se poate de multe în timpul pe care îl avem la dispoziție și vreau să îl rog pe colegul meu Werner Schmidt să mă completeze dacă nu sunt destul de precis. Inovarea în agricultură este foarte importantă. Trebuie să fie clar, în momentul în care finanțăm proiecte foarte ample, care nu sunt uh, promovate de către IMM-uri, trebuie să atingem și uh, obiectivele de politici, de obicei inovarea. Nu vom finanța numai o corporație sau un proces agricol și nici nu vom finanța o fermă foarte uh, uh, amplă, foarte uh, mare, trebuie să existe inovare, uh, un plus tehnologic, fie să există um, o absorpție de tehnologie care a fost dezvoltată în altă parte, în lume pentru prima dată, sau o nouă tehnologie. Inovarea e deci foarte importantă în toate proiectele pe care le-am menționat și trebuie să aibă o componentă de inovare. Inovarea poate să aibă loc uh, la nivelul uh, fermelor, la nivelul agriculturilor, noi încercăm să colaborăm cu uh, Comisia pentru ca să vedem ce se întâmplă la nivelul uh, ce se întâmplă la nivelul fermelor și la nivelul digitalizării în uh, ferme, pentru că aceasta este o mare provocare. Nu vorbesc numai de conectarea fermelor la broadband, la banda largă, ci și uh, Um, de exemplu, măsurarea calității apei, potabile și a altor uh, parametri care sunt uh, automați și care trebuie să devină uh, automați pentru ca să maximizeze productivitatea. Acestea sunt elementele pe care noi le studiem pentru ca să analizăm diferitele abordări ale domeniului agricol cu scopul competitivității. Microfinanțarea e foarte importantă și ea. Vreau să vă spun câte ceva despre proiectele de microfinanțare. Cred că nu v-am explicat foarte bine cum încercăm noi să susținem proiectele mai mici în general. Prin operațiunile noastre curente, operațiunile de împrumut, de, am vorbit despre pragul de 25 de milioane, care știu că este foarte ridicat atunci când împrumutăm, de exemplu, direct unei ferme. Noi vom uh, susține prin intermediar, de exemplu, pentru 40.000 de euro, de exemplu, în ceea ce privește în sume de 40.000 de euro pentru ferme, ceea ce e mult mai accesibil. Nu putem face acest lucru direct, pentru că suntem o bancă destul de mică cu uh, 3.000 de angajați la Luxemburg. Nu putem face acest lucru cu împrumuturi de această dimensiune, pentru că nu ar fi eficient. Uh, Trebuie să ne bazăm pe intermediari pentru ca să putem să generăm uh, venit uh, împrumuturile și după aceea noi luăm, uh, preluăm riscul. Deci avem nevoie de parteneriate cu intermediari și dacă reușim să facem acest parteneriat, putem după aceea să transmitem beneficiul mai departe. Majoritatea finanțărilor noastre în sectorul agricol merge către proiectele mai mici prin intermediari bancari. Dacă ar fi să ghicim, cred că ar fi cam 75% din fonduri care merg spre proiectele mici. Îmi pare rău că nu am clarificat acest lucru încă de la început în prezentare. Avem uh, programe specifice și colaborăm cu Comisia pentru ca să dezvoltăm uh, proiecte specifice pentru tinerii fermieri. Am acordat împrumuturi specializate pentru tinerii fermieri prin intermediar bancar, de exemplu cu Rubber Bank și cu Credit Agricole de asemenea. Am uh, oferit credite țintite pentru fermierii tineri la condiții atractive și unde criteriile de eligibilitate erau țintite spre tinerii fermieri și în care încercam să facem investiții mai uh, ample. Dumneavoastră ați întrebat pe baza exemplelor italiene care este situația. Avem un exemplu foarte bun Cred că colaborăm cu 10 autorități din 10 regiuni în Italia care au pus în comun fondurile structurale FEDER într-un bazin de fonduri care după aceea poate să facă împrumuturi de 500 de milioane cu, la IMM-uri, iar fiecare autoritate de gestiune spune care este ținta fiecarei regiuni. Deci ei s-au pus însă împreună pentru a minimiza costurile, pentru ca lucrurile să devină mai eficiente din punct de vedere economic, pentru a permite băncilor să genereze portofolii mai mari și uh, sunt uh, proiecte foarte inovatoare. Foarte multe regiuni în Italia deci s-au pus împreună pentru ca să dea mandatul BEI să gestioneze aceste proiecte și se va semna bănuiesc în următoarele șase luni, ceea ce va fi un exemplu, chiar un model pentru restul Europei. Au existat o serie de întrebări despre politici Reformele pentru PAC și, și CFM-ul au fost uh, aduse în discuție. Dacă îmi permiteți, o să, nu o să răspund la întrebări legate de politici, pentru că cred că Comisia și Parlamentul trebuie să răspundă la acestea. Noi avem destule responsabilități ca bancă ca să nu mai uh, facem politică. Noi nu suntem uh, cei care determină politica, noi doar nu ne implicăm în această direcție. A spus întrebări legate și de dificultatea pe care o au anumite sectoare, presiunea sub care se află în uh, aceste domenii. E vorba de ceva pe care încercăm să îl susținem, să facem față acestor schimbări globale și să îmbunătățim competitivitatea, productivitatea sectorului agricol pentru ca să putem răspunde la presiunile crescute de pe piața globală. Am primit o întrebare din partea unui deputat pe Brexit. În acordul de retragere, în proiectul publicat în septembrie, avem un capitol despre BEI care stabilește condițiile în care se va retrage Marea Britanie din uh, proiectele BEI, iar uh, acolo se vorbește despre returnarea capitalului uh, Marii Britanii pe o perioadă de timp determinată. Aceasta e una din secțiunile pe care s-a convenit deja cu negociatorii. Vedeți că nimic nu se consideră deja finalizat dacă nu totul este finalizat, dar momentan capitolul acesta cel puțin a fost putut fi dat deoparte. Diferitele modele de agricultură. E clar că diferite țări au abordări diferite. Comisia face propuneri pentru a putea atinge anumite scopuri. Noi vom finanța în continuare statele membre în ceea ce privește politicile lor, contribuțiile lor necesare la programele operaționale. Deci nu finanțăm numai un model, un sistem de agricultură pe care îl uh, facem prin cofinanțare, dar și statele membre pot să stabilească prioritățile lor agricole. Ca să răspund la întrebările despre silvicultură din partea deputata domnul Carty și domnul Flanagan, Noi suntem cel care recepționează politici, nu cel care le determină. Și în legătură cu uh, țintele în domeniul silviculturii, acestea sunt puse de acord cu Comisia. Toate operațiunile pe care le conducem în statele membre, nu numai în Irlanda, trebuie să aibă acordul statelor membre respective. Când finanțăm un proiect de silvicultură, noi contactăm autoritățile și ei își dau acordul în ceea ce privește partea operațională. Noi avem senzația că am dus investițiile în silvicultură într-un domeniu mai sustenabil. Am finanțat de curând un fond care se numește SML Silva Fund, care este un fond bazat în UK uh, cu un partener uh, irlandez și care dorește să uh, se implice pentru sustenabilitatea pădurilor, deci nu are o abordare de monocultură care a fost predominantă deja în Irlanda, se încurajează mai degrabă abordările care sunt uh, com, uh, întâlnite în Danemarca sau țările din centrale europene în care uh, se încearcă o cultură de diferite specii și nu avem un ciclu de 30 de ani în care se cultivă aceleași culturi. Noi considerăm și că economic și din punct de vedere comercial este vorba de un model mult mai avantajos, acest tip de uh, Um, de cultură este mult mai uh, sustenabil și există o logică și de mediu și economică în spatele lui. Vom continua, deci, îmbunătățirea standardelor sociale când e vorba de finanțarea silviculturii. Dacă un cetățean dintr-un statul membru consideră că ceva ce noi am finanțat încalcă legislația națională de mediu sau legislația europeană, noi avem un mecanism de uh, plângeri pe care putem să le aplicăm și există întotdeauna o arbitrare, un arbitraj care se va face. Dacă aveți exemple de încălcări a legislației naționale în proiectele de silvicultură, trebuie întotdeauna să transmiteți. Bine, dar noi nu știm pe cine finanțați. Noi finanțăm uh, tot ceea ce noi publicăm, tot ceea ce finanțăm, aveți tot toate firmele pe care le finanțăm, uh, le aveți pe site. Dar uh, cum știm uh, unde investiți? Când investim într-un fond, atunci avem o obligație de transparență și trebuie deci să arătăm exact cât am investit în fondul respectiv, pe cine stimulăm prin această investiție și ce um, așteptăm din partea fondului. Apoi, unde investește fondul respectiv, e responsabilitatea fondului. Dar noi Încercăm să analizăm întotdeauna um, rezultatele concrete și pentru aceasta să analizăm impactul asupra beneficiarului. În legătură cu întrebarea pusă de către doamna McGuinness despre despre um, fermierii care se pun împreună în colectivități pentru finanțarea cooperativelor uh, atunci când e vorba de investiții. M-ați întrebat acest lucru. Avem uh, două scenarii posibile și mai avem câteva altele în dezvoltare în momentul acesta. Am uh, finanțat însă în Irlanda și prin inițiativa COSME multe firme mici prin cooperarea strategică bancară în Irlanda cu partenerii noștri, cu, cu filialele noastre. Am susținut, susținut de exemplu, posibilitatea de a acorda împrumuturi fermierilor prin uh, sistemul bancar uh, de, la nivelul țării. Vreau să-i dau cuvântul lui uh, Werner Schmidt, colegul meu, pentru ca să răspunde la microfinanțare și la inovare, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua tuturor. E o mare plăcere pentru mine să fiu aici. Permiteți-mi, vă rog, să mai fac câteva remarci uh, suplimentare pe lângă cele pe care le-ați acoperit foarte bine. Vreau să amintesc tuturor membrilor din uh, Parlamentul European că noi nu reacționăm decât la cererile din partea instituțiilor. Dacă nu avem o cerere, atunci nu vom reacționa și dacă nu suntem destul uh, de buni, atunci nu suntem ceruți. Ceea ce am observat în ultimii ani și ceea ce aș vrea să răspund la întrebarea pusă de colegul german este că există o tendință spre o implicare foarte mare în direcția IMM-urilor. Dacă aveți impresia că finanțăm uh, tehnică de amploare și numai uh, operațiuni uh, de amploare, să știți că nu este adevărat. Așa cum a zis Andrew, pragul este de 40.000 4.000 de euro și 80% din finanțările, din împrumuturile pe care le-am făcut au mers în direcția uh, IMM-urilor, 20% doar în cadrul unor operațiuni mai ample. Dacă sunteți interesați de ceea ce finanțăm în diferitele sectoare, toate proiectele sunt publicate pe site și avem și o secțiune specială pentru agricultură. În legătură cu microcreditele, Andrew a menționat deja uh, instituțiile noastre surori, fondurile de investiții, care sunt de fapt fonduri care investesc în sectorul agricol. Dacă vă interesează să aveți acces la aceste informații, avem o listă de intermediari în fiecare țară pe pagina web o găsiți și în foarte multe state membre, în majoritatea. Asta este, de fapt, ceea ce doream uh, să completez față de ceea ce a spus colegul meu. Vă mulțumesc! Domnul Flanagan, un minut. Dacă o entitate din circumscripția mea mă contactează despre poluare și despre încălcarea legislației uh, de mediu sau despre o centrală prea apropiată de un râu? Sau uh, cum pot eu să văd dacă s-au finanțat proiecte acolo? Eu pot să vin la dumneavoastră să vă spun acest lucru și puteți să faceți ceva în felul în care ați descris că se pot întâmpla și redresa aceste lucruri înainte? Primul uh, punct pe care trebuie să-l clarificăm este finanțarea directă. Cei care i-au finanțat direct trebuie să dea informații despre finanțarea acelei centrale sau a acelei uh, instalații. Dacă este însă vorba de o plângere care ține de o îndepărtare de standardele sociale ale uh, institutului nostru, dacă e vorba de așa ceva și noastră confirmați că este uh, acest lucru, noi putem să vă confirmăm dacă e, acea instalație a fost beneficiar final printr-o bancă intermediară a fondurilor de la BEI. Putem stabili acest lucru, putem investiga și vom publica întotdeauna rezultatele. Această investigație este întotdeauna independentă de serviciile băncii care au făcut investițiile. Ea este condusă de un mecanism de plângere independent uh, de bancă și după aceea rezultatul plângerii este publicat. Cu siguranță că putem da curs uh, acestei plângeri, oricărei plângeri individuale și suntem bucuroși să informăm uh, despre ceea ce se întâmplă dacă ni se aduce așa ceva la cunoștință. Mulțumesc! Mulțumesc! Aceasta reprezintă sfârșitul uh, răspunsurilor domnului vicepreședinte la întrebările deputaților. Vă mulțumesc foarte mult reprezentanților uh, Băncii Europene de Investiții pentru vizita pe care ne-au făcut-o astăzi aici, pentru că au răspuns la întrebări, iar acum am uh, putut constata că deținem informații foarte valoroase pe care vom putea să le folosim după aceea. Doamnelor și domnilor, am încheiat așadar și acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc încă o dată oaspetilor pentru prezență. Îmi pare rău că trebuie să vă grăbesc pentru că trebuie să trecem mai departe la punctul următor. Uh, vă mulțumim încă o dată. Doamnelor și domnilor, acum putem trece mai departe la punctul următor 15, aprobarea recomandărilor formulate de coordonatorii Comisiei Agri. E Îmi cer scuze, e vorba de punctul 11, agricultura urbană și periurbană. E vorba de o prezentare din partea doamnei Anete Pior și a domnului Ingo Zasada. Și a fost uh, pregătit de Centrul Leibniz de Cercetare a Peisajului Agricol din Germania. La cererea Departamentului de Politici, B. Studiul are ca scop oferirea de informații despre starea agriculturii urbane și periurbane în UE. E vorba de o analiză a diferitelor uh, caracteristici ale acestui tip de agricultură și uh, e vorba și de limitările ei. E o chestiune foarte interesantă, e vorba de un domeniu foarte interes important, o chestiune foarte importantă, mai ales dacă e vorba de oportunitățile de piață ale acestui sector din agricultură. Am uh, solicitat informații de aceea de la uh, cei doi experți. Aș vrea să-i rog pe cei doi vorbitori dacă ar pot putea să prezinte uh, expunerea lor în 20 de minute împreună. Vă rog, aveți cuvântul. Um. Uh, mulțumesc, uh, distinși membrii ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru această introducere amabilă. Uh, mă numesc Ingo Sazada, sunt de la centrul TALF din Leibniz, care se ocupă de cercetarea peisagistică agricolă. Vă mulțumim că avem această ocazie de a prezenta studiul uh, cu privire la agricultura urbană și periurbană în UE, studiu care a fost solicitat de Comisia Agri. Iată, este vorba despre acest studiu pe care îl aveți la îndemână. Prezentarea este structurată în jurul a 10 întrebări grupate în uh, patru subiecte diferite agricultură și context urban, apoi uh, motive, obiective și potențial pentru agricultorii din zonele urbane și periurbane, mediul politic și instituțional și, în fine, recomandări uh, de acțiuni de politică. Before talking about um, agriculture in urban and peri-urban areas, um, it is quite important. Este foarte important uh, să ne facem o idee cu privire la contextul uh, specific al acestui uh, tip de agricultură. Vorbim uh, despre spațiul periurban și urban. De fapt, spațiul periurban este un fel de interfață între zona urbană și zona rurală. Este punctul de întâlnire între cele două zone. Este o zonă caracterizată de o dinamică puternică. Avem acolo un uh, proces uh, de creștere demografică și pe de altă parte este un spațiu caracterizat uh, de o situație administrativă fragmentată. Și asta duce la o serie de presiuni, dar și de oportunități. Este o situație foarte specială și e important de cunoscut acest aspect. Deci, pe de altă parte, agricultorii din această zonă urbană și periurbană concurează cu alte sectoare în ceea ce privește forța de muncă și terenurile datorită apropierii față de piețele urbane de consum, există și niște avantaje competitive. Și această apropiere de piața urbană uh, este un uh, factor care impulsionează agricultura. Agricultura în această zonă s-a dezvoltat și a elaborat o serie de strategii de adaptare și modele de business pe care am vrea să ne concentrăm acum în prezentarea noastră. Aș dori să încep cu agricultura care are loc în context urban. Avem aici o serie de soluții tehnologice specifice dar și uh, o agricultură comunitară. Este vorba despre activități de grădinărit, practic. Do, um, um, yeah, try to find... Am încercat să identificăm niște caracteristici comune ale acestor uh, practici agricole. În general, ele se realizează la scară destul de mică, pe parcele de teren foarte mici, agricultorii sau grădinarii n-au nicio educație în agricultură și foarte rar uh, vor să obțină profituri. Ei uh, folosesc uh, spații temporare pe care le găsesc, pe care le au la dispoziție și în plus au dezvoltat o serie de tehnici sau soluții adaptate la spațiile respective. Practic facem diferența între amploarea operațiunilor. De obicei, amploarea acestor operațiuni este destul de mică și există diferite tipuri de actori. Nu vorbim de agricultori propriu-ziși, ci de cetățeni obișnuiți care se implică în activități agricole și de grădinărit și care au și interese diferite. am uh, identificat trei tipuri de agricultură urbană. Avem uh, un fel de agricultură de subzistență, oameni care grădinăresc uh, în propria curte, grădinărit comunitar sau activități de grădinărit cu o componentă social, socioculturală puternică de exemplu, grădini uh, în școli sau alte instituții. Dar există și uh, uh, soluții care mm, sunt orientate către obținerea de profituri, de exemplu, agricultură sau cultivarea de plante pe acoperiș sau cultivarea de ciuperci în subsol, în pivniță. Avem și uh, zonele periurbane, care au mai multe trăsături în comun cu practicile agricole tradiționale din zonele rurale. Acestea sunt însă influențate de apropierea față de mediul urban. Și atunci diferă cumva de agricultura din zonele rurale. Perspectiva asupra agriculturii în aceste zone s-a transformat foarte mult în uh, ultimele decenii. Dacă ne uităm uh, la anii 70, când OCDE uh, spunea că agricultura din mediul urban este afectată negativ, în timp ce acum recunoaștem potențialul de dezvoltare al acestui tip de agricultură. Here we see uh, like basically three, uh, four different types of adaptation strategies, as adaptations. Și există tot felul de strategii de adaptare pe care le-au adoptat uh, agricultorii. Vorbim aici despre producție specializată sau producție horticolă, horticolă intensivă sau culturi de mare valoare, specializare în domeniul serviciilor, de care au nevoie consumatorii urbani, cum ar fi activități de echitație și așa mai departe. Apoi, mai avem și uh, comercializarea directă a produselor uh, alimentare, de exemplu, cumpărarea de ciuperci în piață. Agricultorii folosesc tot mai mult mediul digital și soluțiile digitale pentru a-și spori contactele cu consumatorii urbani. diversificarea veniturilor agricole este un al treilea aspect pe care l-am observat în agricultura periurbană. De exemplu, avem aici o hergelie de cai sau turism agricol. Ultima formă este similară cu grădinăritul urban, având o orientare comunitară puternică. Practic, agricultorii au dezvoltat scheme proprii de recoltare și de cultivare. Am încercat să evaluăm uh, tipurile de agricultură și tipurile de mm, interese aferente. Și am încercat să evaluăm și beneficiile potențiale ale acestor tipuri diferite de agricultură, care diferă foarte mult. Există unii care se orientează mai mult uh, către profit, pe crearea de locuri de muncă și pe crearea de venituri, dar pe de altă parte, agricultura urbană și periurbană poate să contribuie și să genereze și beneficii de mediu, să crească nivelul de conștientizare în rândul populației urbane cu privire la biodiversitate. Practic se creează niște infrastructuri uh, ecologice. Există și beneficii pentru societate generate de acest tip de agricultură care contribuie la dobândirea de abilități, uh, la interacțiuni sociale și la consolidarea legăturilor intracomunitare, mai ales când vorbim despre grădinile și mm, livezile intraurbane. Apoi uh, avem și uh, activități agricole în scopuri terapeutice. Am să-i dau cuvântul colegerii mele de îndată, dar uh, până atunci aș vrea să subliniez un lucru. În uh, zonele urbane și periurbane avem un tip de agricultură care diferă de agricultura tradițională, în sensul că agricultura um, a devenit tot mai apropiată de nevoile societății moderne. Uh, și poate să ofere o întreagă gamă de beneficii și servicii. Și acum aș vrea să-i dau cuvântul colegei mele, Anet Pior. Uh, Mulțumesc. Preiau cu plăcere microfonul. Limitations and threats, of course. Vorbim despre limitări și amenințări. Accesul la teren este una dintre principalele limitări. Există presiuni asupra terenilor, există o fragmentare a terenurilor și ne confruntăm cu uh, prețuri uh, foarte mari uh, pentru terenuri plus că actorii de pe piața imobiliară um, stabilesc niște prețuri foarte mari, ceea ce prezintă limitări uh, pentru exploatațiile mici. O altă amenințare este reprezentată de soluțiile tehnice care nu sunt încă foarte bine dezvoltate și nu pot fi încă implementate. Există tot felul de proiecte pilot um, implementate de startup-uri, dar acestea au costuri mari și necesită să fie dezvoltate mai bine. Apoi există și alte limitări și amenințări care decurg din uh, lipsa cunoștințelor uh, în agricultură. Există foarte multe zone gri și nu știm uh, dacă practicile agricole sunt uh, în conformitate cu cerințele legale în ceea ce privește aplicarea de îngrășăminte sau aplicarea de tratament, de tratament pentru soluri, nu știm dacă respectă directiva cadru privind apa sau dacă um, fac controle de calitate. Deci toate acestea sunt în zona gri. Nu avem sisteme de control pentru că practic vorbim aici despre o agricultură informală. Dar uh, această acest caracter informal este și o șansă, o oportunitate. Am văzut um, ce transformări uh, se pot produce. Există o, o pont o pondere mai mare a tinerilor și a femeilor în um, agricultura urbană și periurbană. La fel, refugiații sunt uh, implicați în astfel de activități. Au avut loc și transformări economice. Avem aici uh, reprezentanții dintr-o rețea care se ocupă de astfel de activități. Acestea sunt uh, oportunități. Uh, există și hub sau centre de distribuție a produselor alimentare. Acesta este un alt fenomen, o altă tendință. Pe de altă parte, există foarte mulți actori într-o paradigmă postproductivă care partajează modele economice și pe de altă parte există și o orientare nelucrativă. În ceea ce privește motivele și obiectivele, trebuie să facem distincția între perspectiva agricultorilor. Aici uh, există un avantaj de diversificare uh, în special în ceea ce privește fermele de familie și cei nou intrați pe piață. Este important ca acești oameni să fie recunoscuți ca agricultori, tocmai datorită colaborării uh, apropiate cu consumatorii, ceea ce nu se întâmplă de obicei în mediul rural. Apoi există și perspectiva consumatorilor care nu sunt mulțumiți de sistemele alimentare globalizate și care nu mai au încredere în sistemele tradiționale, astfel că au adoptat aceste obiceiuri uh, alternative. Pe de altă parte, uh, e foarte greu uh, de evaluat rolul acestei agriculturi urbane și periurbane în asigurarea securității alimentare. Există tot felul de scheme, de monitorizare, care nu ne permit să facem distinția în ceea ce privește discursul științific, nu se vorbește despre securitate alimentară, ci despre suveranitate alimentară. Vorbim despre accesul la hrană, la calitatea alimentelor, la diversitatea alimentelor, dar există și alte abordări pentru a cuantifica Um, producția agricolă în mediul urban. De exemplu, dacă producția pe acoperișurile clădirilor uh, poate acoperi necesarul de hrană. În ceea ce privește practicile agricole și acceptarea acestora, există o pondere mare a agriculturii organice și există o anumită preferință pentru sistemele tradiționale uh, față de sistemele uh, high-tech artificiale. Acum aș dori să mă refer la mediul politic și instituțional. Cine ce face în UE la acest nivel și vreau să mă refer la studiul nostru unde găsiți foarte multe detalii, foarte multe fișe de prezentare și foarte multe detalii despre rețelele translocale, printre care Purple, care este o platformă a regiunilor periurbane din Europa. Avem și fundația RUAF, uh, care se ocupă de mm, agricultură urbană sustenabilă și sisteme agricole sustenabile. Avem tot felul de organizații mondiale create la nivelul uh, ONU sau FAO. Datorită finanțării pentru cercetare, în cadrul oriz- programului Orizontul 2020 și a programelor cadru anterioare. Um, am obținut uh, foarte multe date despre accesul la acest domeniu. Toate acestea sunt reflectate în uh, studii și cercetări. Și aș vrea acum să revin la argumentele majore și interfețele pentru intervențiile de politică. Avem, bineînțeles, politica UE de dezvoltare agricolă și rurală. Până acum însă nu au existat măsuri specifice pentru exploatațiile agricole urbane sau periurbane. Au existat uh, actori complet diferiți uh, și acest lucru nu a fost reglementat până acum. Pentru fermele periurbane există niște dispoziții, există sprijin pentru investiții, Apoi uh, avem și implicarea proiectelor LEADER, care au contribuit la um, atenuarea discrepanțelor între mediul rural și mediul urban. Și uh, au existat și consultări publice referitoare la PAC după 2020. Și în acest context, uh, s-a solicitat uh, acoperirea și acestor domenii. Există, bineînțeles, și alte domenii de politică, nu am să intru în detaliu, le găsiți în raport sau discutăm mai târziu. Aș mai vrea să subliniez că există noi rețele dinamice pentru politicile alimentare care apar la nivel local și regional. Uh, există actori noi, există inițiative ale societății civile. Deci există diferite perspective, acces la hrană, programul lapte în școli și așa mai departe. Și uh, s-au dezvoltat noi uh, cadre instituționale, noi uh, consilii pentru politică alimentară. Există o rețea uh, Uh, Milan Urban Food Policy Pact și lucrează la șase axe tematice. Aplică diferite instrumente de zonare agricolă pentru a împiedica utilizarea terenului agricol în alte scopuri. Apoi dezvoltă și planuri de aprovizionare cu hrană plus că există și foarte multe obstacole, și anume lipsa de integrare între diferitele departamente municipale și există suprapuneri sau o delimitare neclară între competențele naționale și regionale. Și uh, to the end, to the recommendations, we see și ajung acum la recomandări. Agricultura urbană și periurbană nu necesită neapărat uh, o politică separată în PAC, dar am sugera ca această agricultură să fie considerată drept un mijloc sau un vehicul pentru a atinge obiectivele de politică mai largi, care se regăsesc pe agenda dezvoltării viitoare. Și, bineînțeles, toate acestea depind de integrarea și coordonarea la nivel regional. Vorbim despre această delimitare teritorială între mediul urban și rural. Și trebuie să considerăm că această zonă periurbană este un spațiu de învățare care contribuie la îmbunătățirea relațiilor între mediul urban și rural. Și asta în interesul uh, furnizării unui bun public. Și, bineînțeles, guvernele trebuie să se adapteze la acest model pentru a asigura această integrare pe mai multe niveluri. Vorbim aici despre integrarea sectorială. Și aceasta ar putea fi o cale pentru a ține cont de solicitările societății. Vorbim practic despre un discurs um, bazat pe cerere și aceasta oferă, bineînțeles, legitimitate anumitor decizii strategice la nivel local și regional. Și acestea trebuie să se reflecteze la nivelul contextului european foresight at these different levels is important. We can... E importantă și previziunea strategică. De asemenea, putem să identificăm niște axe tematice. Accesul la terenuri ar fi accesul la piețe și punerea în comun de soluții. Acestea ar putea să fie niște soluții. Referitor la concluzii. Considerăm că acest tip de agricultură este foarte important, perceput pozitiv pentru învățare, pentru aplicarea de transformări în politici. Este un fenomen foarte transparent, cu mai multe tipuri de agricultură care oferă avantaje multiple pentru societate și economie. Însă constatăm că există și o varietate de domenii de politici care au nevoie de o integrare ca să țintească mai bine și să livreze mai bine obiectivele de politici. În felul acesta, agricultura aceasta ar putea să fie un model de urmat pentru integrarea acestor concepte și pentru a vedea cum se pot îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă la aceste niveluri. Deci nouă ni se pare că partea de cunoaștere e importantă, integrarea um, trebuie să includă planificarea mai mult decât până acum și anumite uh, mecanisme, instrumente ar trebui să fie luate în considerare, dar să nu se elaboreze unele specifice. Mulțumesc! Bardzo dziękujemy. W tej chwili możemy właśnie zwrócić się do Pani Panów Posłów o wypowiedzi. Mulțumim celor doi vorbitori. Să dăm acum cuvântul membrilor. Doamna Herans Garcia a cerut cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă, vă reamintesc că mă numesc Herans Herans Garcia, suntem puțin, să nu ne confundați cu fosta colegă Erace Garcia. Mulțumesc foarte mult vorbitorilor. Eu sunt geograf, așa că înțeleg importanța, importanța acestui subiect. E important să vedem legătura între zonele rurale și cele uh, urbane. Este adevărat. Eu vin dintr-o regiune mică unde capitala păstrează o agricultură periurbană în La Rioja, în Logroniu, unde avem un uh, cartier care tocmai cu asta se ocupă. Dar nu prea se folosește din ce ce mai puțin și cred că a trebuit să-i se acorde mai multă atenție. Aveți dreptate când menționați avantajele sociale, culturale pe care le implică. Dar atunci când veniți cu sugestiile, cu soluțiile noastre și vorbim despre PAC și despre dezvoltare rurală și faceți o legătură cu lider, este o greșeală. E adevărat că împărțirea pe ca, teritorială pe care o avem nu este corectă, că ar trebui să integrăm mai mult spațiile, la fel ca geograf, știu asta. Dar apropierea politică a Uniunii Europene ne face să, ne, să legăm prea mult dezvoltarea rurală, să ne gândim la dezvoltare doar la zonele rurale, nu la cele urbane. Pentru zonele urbane avem instrumentul urban, care mie mi se pare foarte uh, interesant. Bun, se concentrează pe arhitectură, artă, ar putea să facă, să includă și agricultura periurbană. Dar uh, acest instrument nu are importanța pe care a, a trebuit să o aibă, cel puțin nu se concentrează pe acest domeniu. Uh, se face mai degrabă o legătură, de exemplu, cu uh, parcurile și um, grădini um, decorative, dar nu atât de mult cu grădini, uh, cu culturi. Așa că instrumentele acestea um, ar putea să fie și mai interesante dacă ar fi mai bine țintite. Din punct de vedere al utilizării, vorbim acum despre uh, reformarea politicii agricole comune, dar dacă spunem că dezvoltarea rurală ar trebui să includă um, niște alocări în acest sens, nu prea știu cum um, s-ar aplica, um, pentru că e vorba de zone rurale. Barcelona, de exemplu, nu are acces la instrumente de dezvoltare rurală, dar are acces la urban, de exemplu. Ar fi așa de greu să facem această trecere încât cred că ne-am pierde pe undeva pe drum. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Andrieu. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și um, vorbitorilor pentru prezentări care sunt foarte clare și prezintă o chestiune care nu este de mică importanță. E vorba de fenomene noi care apar și se dezvoltă foarte mult în ultima vreme și se pune o problemă legată de PAC, cum să trateze acest subiect. Arată tocmai că ce încercăm să punem în vigoare de 50 de ani încoace a reprezentat și eșecuri. Bun, trebuie luat cu moderație, așa. Dar e clar că există o, o pierdere a încrederii între consumatorul, consumatorul um, urban și produsul, alimentul. S-a făcut o concentrare în jurul mai multor uh, poluri urbane dar acestea se confruntă cu diferite probleme, mixitate, crize sociale, lucruri care se întâmplă în toate statele Uniunii Europene, iar uh, aspectul alimentar nu este separat de acestea. Consumatorul, cetățeanul, este cel care la capătul uh, lanțului și comandă din ce în ce mai mult cu cât e mai mult cetățean și mai puțin consumator, cu atât are cerințe mai ridicate, pentru că vrea ca alimentul să intervină asupra sănătății sale și vrea să aibă um, dovezi cu privire la calitatea produselor pe care le consumă. Deci, așa cum spunea și dumneavoastră, trebuie să existe o proximitate între cei doi factori, consumatorul și alimentul, ca să cunoască, știu ce legume mănânc, ce carne mănânc este un fenomen care devine din ce în ce mai important și trebuie să fim și noi atenți la el în politicile pe care le vom aplica. Dacă a existat o lipsă de încredere între consumatori și alimentație, ar fi bine să Acum nu știu ce să facem noi uh, și pe mine mă preocupă acest subiect, ce am putea să facem în acest sens. E un subiect foarte interesant, așa a spus și dumneavoastră, în viitor trebuie și noi să tratăm teritorialitatea în în um, globalitatea sa. Avem uh, factorul urban, periurban și rural. Până la urmă e vorba de spații cu densități diferite. Până la urmă e vorba și de valori ecologice, viața în mediul tău. Să ne gândim la viitor. Dacă ne gândim la un, un scenariu în care mediul rural nu, nu va mai avea o vocație specifică în producția de alimente. E și acesta un scenariu, nu neapărat cel mai rău, dar trebuie să luăm în considerare. Vă mulțumesc așadar pentru ce a spus, un element pe care l ținut că așa nume legătura socială. Adică, astăzi în mediul urban este o ruptură a legăturii sociale, e o mare provocare, uh, dacă factorul alimentar ar putea să recreeze această legătură, atunci ar uh, da un pic de însemnătate acestei mize alimentare. Trebuie să ne gândim și la partea prospectivă. Nu știu dacă uh, uh, putem să afirmăm că avem politici adaptate în acest sens, dar trebuie să reacționăm rapid în uh, politicile publice din viitor. Eric, zauważyłeś, że mówiłeś 4 minute? Bun, vă dați seama că ați vorbit 4 minute, da? Halsling, proșu, 2 minute. Domnul Holsling, 2 minute aveți. Eric hat Maßstäbe gesetzt jetzt. Eric a stabilit totuși o ștachetă acum uh, la 4 minute, că nu mai suntem atât de mulți deputați aici. Mulțumesc foarte mult pentru studiu. Întrebarea e cum uh, putem combina proiectul cu pacul. Nu cred că se poate combina. Eu zic că nu este nevoie să primim pentru acest proiect uh, mijloace din uh, pilonul 1 sau 2. E vorba de o valoare culturală mai ales. În foarte multe regiuni există experți care mizează pe alimentarea suburbilor sau a zonelor rurale în jurul orașelor mari. Este foarte bună abordarea împotriva globalizării în domeniul alimentației și eu zic că trebuie să subliniem un astfel de proiect și să susținem. Însă există foarte multe inițiative care sunt în dificultate. Cum putem să le ajutăm, e întrebarea. Dacă avem proiecte în apropierea orașelor mari, cum ar fi, de exemplu, cele de lângă Frankfurt, unde hectarul costă 1,5 milioane, Astfel de proiecte sunt întotdeauna amenințate ca orașul să se dezvolte în zona aceasta rurală și ca ei să fie împinși mai departe. Cum putem să-i ajutăm să nu le fie amenințată existența? Cum pot fi ei implicați și în planificarea teritorială pentru ca ei să fie durabili? Aceasta e prima întrebare. A doua întrebare, cum putem să garantăm că Mm, eu nu cred că, de exemplu, insulele de uh, grădini, de cultivare, care sunt de fapt insule în mijlocul traficului și poluării, sunt de mare succes. Eu nu aș vrea să mănânc uh, fructe și legume care provin de acolo. Există proiecte care sunt adaptate, de, adaptate, de exemplu, uh, din cauza arhitecturii, dacă am, o idee ar fi să facem sere în înălțime, cum puteți implica astfel de proiecte în uh, planificarea urbană, teritorială? Și altceva, finanțarea proiectelor sunt uh, de obicei uh, este de obicei necesară printr-o planificare. Vreau să știu dacă există pârghii prin care finanțarea să fie garantată și dacă da, cum poate fi îmbunătățită. Mulțumesc! Oh, Domnul Uneori sunt de acord și cu lobby-ul ecologist verzilor și sunt de acord atunci când vorbesc despre risipa alimentară că aceasta este enormă în zonele urbane și e de fapt vorba de mâncare aruncată la porci. Așa se întâmpla odinioară, dădeam lăturile la porci. Ă, nu mai la modă, din păcate, mare păcat, pentru că oamenii măcar erau interesați de ce înseamnă agricultura și um, era și o zicătoare care spunea că poți să mănânci cam totul de la porc. Noi numim uh, lături. Asta înseamnă când uh, dai uh, resturile alimentare ale oamenilor. Uh, și are o reputație destul de proastă, dar, de fapt, Cred că e o practică foarte bună. Eu aș dori să revenim la acest lucru. Dacă vă uitați la șobolani din tot felul de alimentare, dacă cineva s-ar ocupa de acestea, de resturile respective, dar și ar da unui porc, atunci s-ar rezolva mai multe probleme. Eu am observat um, în ceea ce numiți agricultura periurbană, adică agricultura aproape de zonele de margine rurale nu știu dacă e chiar același lucru, dar dacă vrei să fii agricultor într-o zonă um, ur- urbană, uh, te confrunți cu vandalismul. Oamenilor, oamenii se amuză să-ți împuște animale sau să-ți calce în picioare culturile sau să arunce gunoi acolo. Deci riscurile sunt destul de ridicate. Dar, bun, pe unul dintre straduri ați um, Mie mi s-au părut că sunt zone rurale, destul de drăguțe, spuneați că sunt urbane. Dar, ă, nu știu, într-adevăr, este vorba de niște resurse foarte importante care sunt irosite și pe care trebuie să le folosim. Mulțumesc, domnul Flanagan. Mulțumesc pentru o prezentare fascinantă. Primul lucru care îmi vine în minte când vorbim despre agricultura urbană și a fost ă, menționat între și de vorbitori, este posibila contaminare. Am petrecut 2 ani uh, în orașul acesta cu cei trei copii ai mei și cu nevastă mea și abia așteptam să scăpăm pentru că de unde vin eu, uh, la fiecare inspirație mai primești una în plus față de aici. Dar Vreau să vă întreb dacă există um, studii cu privire la um, factori de contaminare potențial, cum ar fi metalele grele, pentru că constat clar că există multe aspecte pozitive, sănătate mentală, că oamenii se reconectează cu ceva real, poate că la locurile lor de muncă nu obțin astfel de uh, satisfacție și cumva oamenii uh, sunt readuși cu picioarele pe pământ și înțeleg ce înseamnă alimentația. Dar vreau să vorbesc uh, despre acești poluanți, uh, factori de contaminare. Dar, de exemplu, în Canada s-a legalizat cannabisul Aici vorbim despre uh, agricultura urbană. Ce să vă spun eu? Agricultura uh, urbană nu este ceva nou, nu e o noutate, cel puțin nu în Canada și um, de curând aceasta a fost uh, legitimizată și sper că și agricultura mea de acasă o să fie legitimă în curând. Mulțumesc, domnul Bocovici. Mulțumesc foarte mult pentru acest studiu. Am urmărit cu mare interes prezentarea dumneavoastră de astăzi. Din ce în ce mai mulți oameni își dau seama în ziua de astăzi că poți să produci alimente nu doar pe terenurile agricole clasice, pe câmp, dar și în uh, zone urbane și periurbane. Studiul în sine conține destul de multe exemple din Slovenia, din țara mea de origine și eu, în calitate de primar și ulterior ministru, am făcut uh, parte dintr-un proiect de crearea unor um, grădine în, grădini în școli, grădini de legume și de um, zarzavaturi. Și multă lume își produce propria hrană. Lucru foarte important pentru o alimentație sănătoasă, locală și de asemenea duce și la un nivel mai mare de autosuficiență, plus că încurajează un stil de viață uh, care implică noi um, obiceiuri legate de gastronomie, de pregătirea hranei și așa mai departe. Deci multe avantaje. Un alt lucru important este faptul că e și o modalitate de a aduce pe tineri mai aproape de producția alimentară, pentru că știm că sunt din ce în ce mai puțini oameni care au rădăcini la țară și care să știe cum se produce alimentația am auzit de uh, copii care cred că vacile sunt mov, dar cred că lucrurile se schimbă. Mai uh, sunt și alte exemple de experiențe bune, de pozitive. Apicultura urbană este iarăși foarte utilă, foarte sănătoasă. Un uh, exemplu recent pe care aș vrea să vi-l uh, povestesc este cel al unei zone, al unei ferme, unei exploatații dintr-o zonă suburbană care regrupează agricultura și angajarea persoanelor cu disabilități tipul acesta de agricultură și de, în cazul de față, producție de lactate, de lactate și de legume, regrupa, de exemplu, grădinițe, um, case pentru bătrâni. Uh, e vorba de instituții care primesc hrană produsă local și, pe de altă parte, sunt și avantaje legate de crearea de locuri de muncă pentru persoane cu disabilități. Deci, nu trebuie să ne temem că orașele o să uh, asfixieze agricultura. Cred că sunt din contră multe um, exemple de avantaje pe care le poate oferi acest tip de agricultură. Mulțumesc! Mulțumesc! Am uh, terminat cu lista de vorbitori. Mă îndrept către comisie care are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc pentru studiul acesta interesant care arată uh, cât de divers, uh, de mm, variată este această agricultură urbană și periurbană și ce contribuție are la dezvoltarea urbană. Studiul ne arată foarte drăguț și faptul că acest tip de agricultură poate uh, stabili, la, poate stabili legături urban, între urban și um, rural, lucru la fel foarte important pentru noi. În ceea ce privește instrumentele disponibile pentru încurajarea acestor activități, vedem că în studiu ne arată o serie de, de instrumente deja disponibile, de exemplu a politica agricolă. Investițiile în agricultură nu sunt limitate doar în zonele rurale, și zonele urbane sunt eligibile. Și măsurile de mediu sunt uh, la dispoziție. Sunt multe instrumente disponibile și studiul arată la fel foarte bine faptul că există și strategii de regrupare a acestor instrumente. Și în contextul acesta se menționează lider, dar nu numai acesta. E întreg conceptul de dezvoltare locală um, la inițiativa comunității. Sunt chestiuni care sunt discutate și la nivel înalt și aceste instrumente ar trebui să fie mai bine aplicate și să uh, regrupeze mai multe astfel de practici. De exemplu, putem constata de asemenea că și o planificare specială ar reprezenta un factor uh, in, foarte important pentru astfel de inițiative. În ceea ce privește recomandările de politici, am văzut că studiul propune implementarea unor plăți bonus pentru agricultura urbană sau periurbană, dacă e vorba de agricultori tineri. Deci, un uh, agricultor uh, uh, tânăr um, um, care e aproape de oraș primește un top-up, un supliment față de un altul din zona rurală, eu nu prea știu dacă e așa un argument convingător, pentru că în felul acesta agricultorii din zone îndepărtate ar fi dezavantajați. Dar, bun, asta nu înseamnă că nu există o valoare adăugată a acestor uh, activități, e, sunt în interesul public și e foarte interesant uh, de văzut, cum spuneam, și modul, uh, foarte interesant modul în care putem să combinăm diferitele instrumente aflate la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori și eu să fac o serie de observații. Dacă ne uităm la modul în care se dezvoltă majoritatea orașelor, acestea s-au tot um, extins pe terenuri um, înainte fertile, agricole, Acum s-au dezvoltat în uh, zonele urbane. Practic, s-a cam epuizat uh, stocul de terenuri uh, bune. Experții din Polonia estimează că există un procent foarte mare de terenuri care nu mai poate fi folosit de către agricultori. Un lucru pe care l-au constat și autoritățile locale. Bineînțeles, trebuie ținut cont și de faptul de, și de prețul terenurilor um, de construcție. E o problemă separată și trebuie să ne gândim dacă ne uităm la agricultorii periurbani, ei încearcă să păstreze aceste activități tradiționale, să spunem, ei nu acoperă neapărat um, totalitatea terenurilor. Se poate păstra totuși o agricultură periurbană, dar în orașe, cum rămâne cu metodele de producție, ce forme îmbracă? Pentru că există mai multe tipuri de producție, însă se mai pune și problema competitivității și a prețului Oare aceste tipuri de agricultură urbană sunt competitive? Știm că agricultura poate să aibă și un rol educativ activități agricole, de exemplu, de asemenea pot să ajute și persoanele cu disabilități sau persoanele în vârstă și există și aspectul acesta de reabilitare și de educare. Și la acesta trebuie să ne gândim. Mie mi se par aspecte importante și sunt de acord uh, și cu mențiunea apiculturii. Dar am o întrebare. Toate acestea vor fi posibile um, în, uh, în abordarea autorităților locale. Știu că mai multe autorități locale se concentrează pe astfel de activități și în trecut existau și institute care se ocupau de astfel de activități. În Varșovia, în Polonia, am avut cazuri, nu știu, unde erau vaci între blocuri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 Aici, chiar lângă Parlament, există un proiect care trebuie să înlocuiască 300 de copaci prin uh, crearea unui fel de acoperiș de plante. Eu am studiat proiectul. E vorba de o construcție verticală cu un acoperiș de plante Și mi-a explicat cineva că se poate crește pătrunjel sau alte ierburi acolo. Este un proiect foarte interesant. Nici nu știu cum să îl numesc. E o formă de agricultură urbană, până la urmă. Pentru că putem găsi acolo diferite ierburi. E vorba și de îmbunătățirea calității aerului în același timp. Asta este ceea ce m-am gândit eu spontan la uh, subiectul acesta. Nu vreau să vă limitez acum timpul de vorbire, dar vreau să vă dau dumneavoastră cuvântul pentru că ar fi bine să încheiem la 18.20. Um, thank you, uh, thank you very much for the, for the questions. Um, first of all, um, uh, referring to MEP uh, Andriu. Mulțumesc Um, that we, we see the phem phenomenon of, of uh, yeah, food production, so to say, in, in, in urban areas. This, um, here we definitely când vorbim despre agricultură în zone urbane, nu vorbim neapărat despre cantitate, desigur, pentru că nu va putea niciodată să înlocuiască agricultura urbană, ceea ce avem în zona rurală. Ideea nu este să înlocuim ceva și nici nu e vorba de o concurență pe viitor între zonele urbane și cele rurale. Aș dori să subliniez ce a zis domnul Pulc de la Comisie. Agricultura în zonele urbane și periurbane ar putea să creeze o punte între consumatorii din oraș și cei din zonele rurale. Adică ar putea să arate ce poate face agricultura pentru societățile din mediul urban, dincolo de oferirea de alimente. E evident că aprovizionarea îi rămâne cea mai importantă latură, dar e vorba mai mult de cunoștințele pe care le avem despre alimente, despre producție în comunitățile urbane, contribuția la dezvoltările unei comunități, integrarea persoanelor cu disabilități, răspunderea la anumite cerințe specifice în societatea urbană. Nu e neapărat o chestiune de cantitate, ci e una de calitate despre oamenii care trebuie să aibă de ales, să fie suverani și care trebuie să ne spună despre să poată să-i ajute, de fapt, în felul în care își privesc uh, alimentația. Și ca să răspund la domnul Hoisling, ați menționat uh, rolul consiliilor de politici alimentare din zonele urbane. Există un actor nou în zona urbană, în societatea civilă, care nu exista înainte și care a încercat să introducă cererile și dorințele societății urbane pe o cale politică. Avem uh, această necesitate acum. Trebuie să ne gândim că trebuie să introducem acest domeniu de politici în zona urbană, chiar dacă politicile acestea sunt mult mai extinse decât uh, producția agricolă sau producția de alimente. Ați menționat exemplul uh, soluțiilor tehnice, ce să facem cu producția la scară largă în zonele urbane, ați vorbit de posibilitatea de a avea sere în înălțime, în clădiri uh, pe diferite etaje, mai ales în uh, Olanda. Am avut uh, mai multe experimente, dar dacă se pune întrebarea cum integrăm proiectele acestea în contextul urban, trebuie să vedem că trebuie să ne gândim la ceea ce poate să fie agricultura la ora actuală. Momentan, agricultura nu este considerată neapărat ca o funcție integrantă a vieții urbane. Poate că ar trebui să reabilităm această funcție a ei. Aș fi vrut să preiau ideea doamnei Heranz Garcia, care a plecat. Ați vorbit despre inițiativa urbană europeană. și despre oportunitățile pe care le avem în spațiul urban. Ați vorbit despre posibilitatea de a transforma proiectele existente în zona urbană, chiar și în zona rurală. Dar eu cred că cu instrumentul LEADER putem să dezvoltăm mai multe și împreună cu ajutorul poate acordat dezvoltării locale putem să abordăm cerințele specifice, necesitățile pe care le impune agricultura într-un context periurban și urban. Au rămas doar câteva minute, vreau să răspund doar la cele întrebări pe care nu le-ai abordat tu. De exemplu, prima întrebare s-a vorbit de problema pe care le au sistemele tradiționale, în care foarte multe activități se desfășoară în agricultura în timp parțial, ca activitate de timp liber, ceea ce va dispărea probabil în următorii 20 de ani. E vorba de o chestiune generațională aici, iar această pierdere sau potențială pierdere este un lucru care ar trebui să ne convingă să facem ceva în această societate. Mulți oameni în zona urbană care nu au legătură cu agricultura ar putea să aibă un contact direct cu agricultura și ar putea și să înțeleagă mai bine aceste procese care au legătură cu natura. Și aici revenim la punctul pe care l-ați menționat dumneavoastră, care ați spus că există și o componentă educațională care are legătură cu neîncrederea consumatorilor. Uh, am constatat și că generarea de cunoștințe prin intermediul acestei activități, prin uh, intermediul contactului cu alimentele, cu uh, plantele și uh, prin munca în comun, munca împreună în aceste unități ar putea să înțeleagă mai bine cum funcționează agricultura, iar aceste cunoștințe dau acces nou um, unor, uh, unor, pentru a une, unele abordări noi pentru uh, față de agricultură. Domnule Holzling, ați uh, vorbit despre agricultura în mediul urban, în anumite clădiri, de exemplu. Noastră ați abordat o chestiune foarte de actualitate, dar din păcate nu multe construcții țin cont de această posibilitate uh, și aici e nevoie de o abordare a inginerilor constructori pentru a găsi soluții care să se potrivească, dar care cu siguranță nu vor putea să acopere orașe întregi. Am mai avut o problemă pe care am discutat-o despre rezidurile alimentare aici, mai ales rezidurile menajere, deșeurile menajere care sunt un element important în modelele pe care le-am propus. Am văzut că și pierderile de la, care decurg din recolte ar putea să fie și ele introduse în această discuție. Trebuie să vedem cum definim calitatea, cum uh, putem colabora cu fermierii, cum putem accepta um, această nouă variantă și ce, noi, ce propunere am putea să facem uh, pentru ca să introducem în strategiile noastre ciclurile acestea și să acceptăm că există multe etape în care am putea folosi deșeurile alimentare și am putea să le introducem într-o producție biologică de energie. Apoi să mai vorbim și despre contaminare. Știm că Vorbim mai ales despre metalele grele, vorbim despre e vorba de o, o locație apropiată de o stradă sau nu în legătură cu depunerea acestora. Eu văd totuși o legătură cu uh, faptul că nu există destul de multe informații. Folosirea compostului, a bălegarului natural, de exemplu, a naturale, și aceasta este o resursă foarte importantă pentru sol. Și mai sunt și multe alte surse care ar putea să fie benefice pentru culturile de cartofi. Sunt multe de făcut dacă vrem cu adevărat să facem uh, acțiuni care să canalizeze aceste energii. S-a mai pus întrebări și despre Uh, agricultura în școli, de exemplu, avem colegi de la Ljubljana cu care am avut un proiect și care au uh, constatat că în cadrul din acestor inițiative oamenii sunt doritori să contribuie la uh, toate problemele pe care le întâlnesc concret cetățenii. Nu avem destul de multe informații acum, nu știm, de exemplu, cât de multe rezultate concrete vin de la uh, astfel de proiecte și dacă folosim această dorință de a contribui, de a colecta informații, eu zic că lucrurile ar fi foarte benefice și din Slovenia avem exemple foarte bune. S-a mai pus întrebarea despre instrumente. Sunt de acord că e vorba de o problemă. cooperarea între fermieri uh, poate să fie o posibilitate de a se soluționa anumite probleme și aduce o plus valoare dacă, de exemplu, există și o colaborare între fermieri și consumatori sau alți actori din uh, lanțul alimentar. Aici întrebarea care se pune este dacă putem vorbi și despre efectele pozitive ale Uh, implicării acesteia um, și dacă am putea să găsim formule de participare, de uh, discuții, pentru ca să avem uh, și o protecție aferentă și am putea eventual să facem acest lucru și în domeniul agriculturii. Întrebarea pe care ați pus-o trebuie să fie văzută și în contextul în care agricultura publică se întâmplă de multe ori pe terenuri publice, se negociază anumite condiții, dar pământurile publice, de fapt, nu trebuie să fie eligibile pentru plățile din uh, primul și al doilea pilon. Și întrebarea dumneavoastră, sunt absolut de acord cu ceea ce ați spus, într-adevăr, orașele au de multe ori pământuri fertile, se pot cultiva uh, legume foarte de calitate, pierderile mari sunt mai ales în zona periurbană, unde am putea, de fapt, să ne așteptăm la pierdă de patru ori mai mare decât în zona urbană. Cele mai fertile soluri ar fi afectate exact acolo. Iar pentru peretele de care vorbeați de plante, noi avem un termen tehnic, este vorba de o soluție bazată pe natură și Uh, aceasta tocmai pentru că există strategii pentru a avea spații productive care să fie în același timp și verzi în spațiul urban și care au obiectivul de a avea o uh, funcție benefică în cadrul schimbărilor climatice. Întrebarea e însă unde este respectivul spațiu, dacă e lângă o șosea sau nu și uh, cum este expus la poluare, pentru că în unele cazuri chiar nu ar trebui mâncate acele legume. creșterea animalelor nu este neapărat o soluție. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările pe care ni le-ați adresat și pentru faptul că ne-ați găzduit aici. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru participarea la această uh, întâlnire, mulțumim experților, a fost foarte interesant pentru noi. Am avut și destul timp la dispoziție, m-am bucurat că nu a trebuit să îngrădesc timpul de vorbire tuturor vorbitorilor. Vreau să mulțumesc Departamentului de Politici B pentru coordonarea studiului și vreau să mulțumesc și pentru organizarea acestei audieri. Cred că e vorba de o temă foarte importantă care merită atenția noastră și astfel putem să încheiem ziua fructuoasă de astăzi. Vă mulțumesc tuturor și mulțumesc foarte mult tuturor celor care au rămas până la sfârșit. Urez tuturor o seară plăcută și îmi cer scuze anticipat că mâine nu voi putea fi aici să prezidez ședința pentru că sunt la o conferință în țara mea și domnul De Castro va conduce mâine ședința. Încă o dată mulțumiri către uh, invitați și se încheie ședința de astăzi. Mulțumim interpreților și interpreții vă mulțumesc pentru că i-ați ascultat.